minutes. Okay. Okay, everybody, we'll, we'll start, because... Uh... Dragi colegi, vom începe. Vestea proastă e că am câteva comunicări. Vă propun să schimbăm puțin ordinea de zi. Deci punctul 1 rămâne așa, după care voi face comunicările președintelui, care erau la punctul 3, sperând ca între timp uh, să ajungă toți colegii. După care să începem schimbul de opinii cu uh, doamna ministru. Ordinea de zi este adoptată, vă mulțumesc, la comunicări. E vorba de trialogurile în curs. La ultima reuniune de pe 20 iunie, Omnibus 2, s-au făcut progrese privind uh, alinierea directivei Solvență 2 la directiva IOPA. O serie de standarde tehnice au fost combinate cu clauzele Sunrise. Asta înseamnă că regulamentele tehnice vor fi adoptate ca acte delegate acum. And, and after two years... Și după doi ani, ca standarde de reglementare. Deci încep ca acte delegate, după care ajung să fie standarde tehnice. Celelalte măsuri de punere în aplicare devin acte delegate, însă dacă vor exista modificări pe viitor, vor fi standarde de reglementare. În ceea ce vrește garanțiile pe termen lung, a avut o, loc o discuție aprofundată, însă nu s-a ajuns la o înțelegere. Alte chestiuni nesoluționate, regimurile de tranziție, reciclarea datoriei suverane și tabelele de corelare. Pe 3 iulie va avea loc următorul trialog. În ceea ce privește fondurile de capital și fondurile de antreprenoriat, un al treilea trialog a avut loc tot pe 20 iunie la ambele dosare și un al patrulea va avea a avut loc pe 21 iunie despre fondurile de antreprenoriat social. S-au făcut progrese, însă încă mai sunt chestiuni nesoluționate și astăzi, după Rânecon, va avea loc un alt trialog. Și acum, conturile naționale și regionale. Un al treilea trialog a avut loc joi. Toate chestiunile rămas au fost soluționate cu o excepție importantă, probabil ați văzut în presă. Unele state membre nu vor să spună ce pasive publice au, mai ales nu vor să dea datele privind pensiile. Deci e vorba de uh, pasivele uh, contingente. Trebuie respectate însă măsurile din six-pack și negocierile au fost întrerupte, deoarece președinția nu a putut să obțină un mandat. Trebuie să vă spun că nu e o problemă a președinției daneze. Deci acum așteptăm o propunere din partea Consiliului și sperăm să putem continua. În ceea ce privește cerințele de capital, Aici am avut cel puțin avem, deci vom avea cel puțin două discuții săptămâna asta și vor continua, bineînțeles, și în timpul sesiunii de la Strasburg. Acum îi urez bun venit ministrului pentru afaceri economice și pentru interne. Iată că aveți un portofoliu destul de larg. E un prim schimb de opinie cu uh, un ministru din partea președinției daneze. Uh, să nu uităm că avem și dialogul economic uh, și recomandările specifice în funcție de fiecare țară și deși au fost publicate uh, pe 22 iunie, vineri, e cam de vreme să avem o dezbatere aprofundată pe marginea acestora. Vom avea o altă reuniune pe 2 iulie. <coughs> Deci sunt sigură că unii poate aveți comentarii în această privință, însă în orice caz vrem un răspuns înainte de discuțiile de la Consiliu. Nu știu dacă vom obține asta. Doamna ministru va vorbi timp de 10 minute, după care vom avea un schimb de opinii, ca de obicei. Vă mulțumesc și vă dau cuvânt. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, așteptam cu nerăbdare această ocazie de a discuta cu dumneavoastră într-un moment crucial atât pentru zona euro cât și pentru întreaga Uniune Europeană. Vom avea un summit, știți ce dezbateri au loc în legătură cu Uniunea Bugetară și Bancară și cred că e important să vorbim și despre ce s-a obținut uh, de-a lungul acestui mandat prin colaborarea interinstituțională, să vedem ce se întâmplă cu guvernanța economică, și cu consolidarea bugetară în general. Sper să putem evalua acum realizările la care am ajuns în timpul acestor șase luni. Șase luni care au fost marcate nu doar de criză, ci și de primul semestru european. Ne-am concentrat pe trei priorități europene. În primul rând, guvernanța economică, în al doilea rând, reglementarea piețelor financiare și în al treilea rând, impozitarea. În ceea ce privește guvernanța economică, a fost o temă aflată în miezul dezbaterilor europene de ceva timp. Știți și dumneavoastră asta, deoarece și dumneavoastră ați făcut o parte din munca grea la pachetul cu șase măsuri, care a intrat în vigoare odată cu începerea mandatului nostru. Ne-am concentrat mult pe punerea în aplicare. Am luat niște decizii bine argumentate și acum urmează să punem în aplicare ce am hotărât. Ulterior, Comisia a venit cu două propuneri legislative suplimentare, așa numitul TUPEC, pentru o coordonare mai puternică în zona euro și pentru o monitorizare mai mare a zonelor euro. Poate că știți că s-a ajuns uh, la o concluzie pe 21 februarie și de atunci Consiliul a așteptat cu nerăbdare rezultatul deliberărilor din Parlamentul European. Eu cred că e extrem de important să se încheie cât mai repede, cât mai rapid acest proces legislativ, deoarece pachetul cu două măsuri ar trebui să intre în vigoare înainte ca statele din zona euro să înceapă să lucreze pe marginea bugetelor pe 2013. Asta se va întâmpla în toamna acestui an. Probabil nu vom putea continua discuțiile oficiale cu Parlamentul în timpul mandatului nostru, însă sperăm să se ajungă la o concluzie cât mai rapid în timpul președinției cipriote. Un al doilea lucru pe care îl voi menționa referitor la guvernanța economică se referă la prima rundă a semestrului european după intrarea în vigoare a pachetului cu șase măsuri. Și exercițiul acesta privind anul, acest exercițiu de acest an a fost uh, supus unor inovări importante. Am lansat un dialog economic cu Parlamentul uh, și aceasta este o altă foarte importantă pentru a avea mai multă transparență acestui semestru european, pentru a ne coordona politicile și pentru a avea o interacțiune între instituții. Despre recomandările specifice țărilor, Sixpack-ul a introdus așa numitul principiu respectă sau explică. La Ecofin ieri s-a spus uh, complain or explain, plângete sau explică. Însă, în orice caz, Consiliul, într-o mare măsură, dacă e să comparăm situația cu anii anteriori, a fost uh, de acord cu recomandările Comisiei și nu a introdus decât uh, modificări uh, moderate la aceste recomandări. După părerea mea, se dorește o extindere a noi proceduri de mai multe ori atunci când părerile au fost diferite, Consiliul a explicat diferențele într-un document separat, așa cum ar trebui să facem. Ce mai important ca inovație în acest six-pack este noua procedură privind dezechilibrele macroeconomice. Avem, bineînțeles, și o abreviere, MIP, MIP. Eu una uh, ezit să folosesc încă o abreviere în plus, deja avem uh, Uh, un noian de astfel de abrevieri și nimeni nu știe exact la ce ne referim. În orice caz, e vorba de recomandări de prevenire în cadrul acestei proceduri care au fost, care au fost integrate în recomandările specifice fiecărui, uh, fiecărei țări uh, în cadrul semestrului european. Ideea este să împiedicăm reapariția crizei. În ceea ce privește recomandările specifice fiecărei țări, deci aici am tras o concluzie la Consiliul Ecofin de vineri și uh, după organizarea Consiliului European săptămâna aceasta se vor lua măsurile finale oficiale în iulie la Ecofin. Acum mă voi referi la reglementarea pieței financiare. În ultimele șase luni, președinția s-a ocupat uh, cu mai multe propuneri de regulamente financiare, aflate la diferite etape ale negocierilor, atât la Consiliu cât și cu Parlamentul. Ne bucurăm deoarece am reușit să progresăm în ceea ce privește agenda privind serviciile financiare și mă bucur că am ajuns la un acord politic cu Parlamentul pe marginea dosarului EMIR, derivative over-the-counter, contrapartide centrale și regulamente privind registrele comerciale. EMIR va stabili reguli comune pentru creșterea securității și eficienței derivativelor over-the-counter, ceea ce e ceva foarte bun. Prezenția a putut de asemenea să lanseze o serie de trialoguri cu Parlamentul pe marginea unor propuneri. Un dosar foarte important, bineînțeles, este unul despre care se vorbește de multe ori și anume regulile privind cerințele de capital. Au fost o prioritate importantă în timpul președinției daneze și, după cum știți, am reușit să avem o abordare generală la Consiliu la jumătatea lunii mai. La negocierile dintre Consiliu și Parlament am progresat mult într-o perioadă scurtă. Deci sunt niște regulamente foarte complexe, e greu să ajungi la o înțelegere, însă un lucru care mă îngrijorează pe mine e faptul că probabil nu vom ajunge la o concluzie pe marginea mai multor teme înainte de uh, începutul vacanței de vară, dacă se menține ritmul actual. Asta înseamnă că ar trebui să facem eforturi suplimentare. Nu doar noi, ci toți cei implicați, deci cele trei instituții, Consiliul, Parlamentul și Comisia, dacă vrem să, să facem progrese. De asemenea, am încheiat pregătirile pe marginea uh, unor propuneri, cum ar fi directiva privind transparența, uh, directiva privind creditele de ipotecare și regulamentul privind agențiile de rating. Salut de asemenea faptul că și Comisia mm, parlamentară și-a adoptat raportul privind agențiile de rating săptămâna trecută. Consiliul e acum gata să înceapă negocierile și, bineînțeles, vom sprijini uh, președinția cipriotă uh, la aceste negocieri. Acum, cea de-a treia prioritate, impozitarea. Aici am acordat atenție deosebită propunerii Comisiei privind taxa pe tranzacții financiare. Știind cât de important este acest dosar, președinția daneză a făcut mari eforturi pentru a asigura progresul și pentru a găsi soluții. Am organizat astfel mai multe uh, Uh, reuniuni de lucru, șase mai exact, pentru a încheia examinarea tehnică a dosarului și de asemenea a organizat o serie de discuții politice la Consiliul Ecofin. Am vorbit despre aceste taxe pe tranzacțiile financiare din nou la Consiliul Ecofin de vinerea trecută și am ajuns uh, la niște concluzii. În primul rând, ne-am dat seama că nu toate statele membre sprijină propunerea Comisiei privind taxa pe tranzacțiile financiare. Și știm că e o propunere pentru care e nevoie de unanimitate. Asta înseamnă că nu vom reuși să adoptăm propunerea sub forma actuală. În al doilea rând, ne-am dat seama că unele state membre doresc să, examineze, să se examineze posibilitatea cooperării consolidate. Și pozițiile finale fiind uh, privind uh, um, o eventuală undă verde vor depinde exact de uh, taxa pentru rațiile financiare care va constitui obiectul cooperării consolidate. Deci avem o posibilitate să avem o abordare treptată, pas cu pas, sau să taxăm acțiunile ca prim, sta, uh, prim pas și după care să impozităm alte active. De asemenea, s-au făcut eforturi în ceea ce privește impozitarea economiilor. E un dosar foarte important pentru a combate frauda și evaziunea fiscală. Directiva actualizată a întrunit un acord la nivel tehnic și la nivel politic am discutat o propunere de compromis primind un mandat de negocieri cu Elveția și cu alte țări terțe. Din păcate și chiar îmi pare rău să spun asta, din cauza s-au opus două state membre, acest mandat încă nu a fost adoptat. Președinția va raporta din nou în fața Consiliului European, uh, sublinind încă o dată cât de important este să se evite evaziunea și frauda uh, fiscală. Și e jenant să vedem că nu am reușit să ajungem la o soluție, știind că am fost rugați de Consiliul European să găsim o soluție și asta de mult. Acum, de asemenea, am acordat prioritatea revizuirii directivei privind impozitarea în domeniul energiei pentru a face progrese mm, legate de obiectivele de climă și de energie. Impozitarea energiei e, e un dosar foarte dificil. Țările membre au poziții diferite, însă vinerea trecută la Ecofun am avut o dezbatere constructivă privind stabilirea priorităților și acum credem că avem motive să sperăm progrese în timpul președinției cipriote. Doamnelor și domnilor, aștept acum cu nerăbdare discuțiile dintre noi și vă mulțumesc din inimă pentru cooperarea dumneavoastră cu președinția daneză. Vă mulțumim și noi, spune doamna președinte, vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus la cunoștință. Acum, coordonatorii vor uh, interveni sau uh, cei care îi înlocuiesc după care vom avea intervenții spontane. Deocamdată vor interveni. Houses for the EPP, Leonardo Dominici for the S&D. I'm waiting to find out who it... Aștept să văd cine va vorbi de la alte soliș. Sveni aici, Ivo de la ECR, după care uh, voi vedea cine anume dorește să-mi atragă atenția pentru a interveni. Jean-Paul, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Madame la... Mulțumesc. Doamnă ministru, ne-ați făcut o dare de seamă foarte precisă a lucrărilor președinției daneze în această perioadă. Muncă reală. Aș avea câteva comentarii legate de calendar. Acum Situația e foarte complicată și dificilă în Europa. Vineri și joi la Luxemburg m-am întâlnit cu miniștrii de finanțe care fac parte din familia PPE și mi-am dat seama cât de tensă era atmosfera la reuniune din ultimii doi ani. Deci vedem care sunt lacunele sistemului nostru. Ați vorbit despre pachetul cu două măsuri pe care îl cunosc puțin. Uh, Consiliul și-a dat poziția în februarie, acum așteptăm și poziția Parlamentului. Da, durează mult, mult prea mult, e drept, însă niciodată nu suntem proactivi, nu anticipăm nimic, nici unii, nici alții. Ceea ce facem noi e să reacționăm la niște situații pe care le constatăm. De exemplu, acum se vorbește mult despre Uniunea Bancară. Aș vrea să reamintesc un lucru, și anume că în 2010, în momentul în care discutam despre supravegherea și controlul financiar al sectorului bănci, asigurări și servicii financiare, în poziția, în pozițiile Parlamentului European se propunea această idee de a avea o uniune bancară. Bineînțeles, trebuie să vedem care e autoritatea, dacă e uh, BCE-ul, dacă e cu 17 țări sau cu 27 de țări, însă vă spun, domnul Margaio a făcut acea propunere și cred că ar, putea, ar trebui să-i dăm, uh, să-i dăm mai multă încredere. Nu degeaba a ajuns acum ministrul de finanțe în Spania. Deci noi am vrut, cine n-a vrut-o? Statele membre? În decembrie 2009, pozițiile COFIN. Atunci s-a spus, da, suntem de acord. Da, erau de acord cu totul, însă uitaseră că și Parlamentul avea codecizie. Noi ne-am bătut mult să avem această autoritate europeană de supraveghere. Statele membre s-au obținut, s-au uh, opus, mă scuzați, însă atunci când a trebuit să găsim personalul la cele trei agenții, modalitatea de recrutare a fost în așa fel încât nu se puteau găsi Uh, specialiști la nivelul cel mai înalt. Și acum ce ni se spune? E bine, această autoritate nu e suficient de bine structurată pentru a-și duce la bun sfârșit operațiunile. Dar de ce am ajuns în situația asta? E bine pentru că statele membre au, n-au vrut să, uh, ca această autoritate să aibă putere. Deci noi trebuie să avem voința de a anticipa, de a prevedea ce se întâmplă, deci să fim mai europeni decât sunt statele membre. Și ați reamintit și dumneavoastră că două state membre blochează acum un dosar, de aia nu putem forma, semna un acord cu Elveția. Și iată că de fiecare dată ne găsim practic într-un blocaj. E o situație foarte gravă. Și concetățenii noștri nu înțeleg ce se întâmplă. Ei au impresia că Europa nu poate face nimic, că suntem incapabili. Deci eu vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o. E reală, ați fost productivi și eficienți. Și vă spun, Parlamentul încearcă să anticipeze mult lucrurile în propunerile sale, însă, din păcate, nu suntem ascultați și parcă uh, am ajuns aici în, înaintea apocalipsei. Deci, însă, ajungem uh, la o anumită indecență cu această atitudine. Deci am impresia că de multe ori uh, ministrii statelor membre nu-și doresc decât să se încheie totul mai repede ca să se încheie acasă, însă s-ar putea să fie prea târziu. Ar trebui să-și asume răspunderea. Nici nu știu ce se va întâmpla la următorul Consiliu European, însă cred că și dumneavoastră vă dați seama, așa cum îmi dau eu, că dacă nu se va întâmpla nimic, va fi foarte rău pentru noi toți, pentru Europa. Într-adevăr, cred că e una dintre dezbaterile cele mai importante acum uh, la care uh, vă referiți astăzi, Jean-Paul. Pentru că există o diferență atât de mare în tot ce s-a făcut pentru a avea o mai bună guvernanță economică, de a mai, avea mai bune reglementări financiare pentru a ne asigura că uh, oamenii plătesc taxe și impozite și pe de altă parte avem aceste dezbateri mărețe care de fapt nu fac decât să ne deturneze atenția de la ce se face cu adevărat. Și e păcat într-adevăr că nu am fost, uh, nu ne-am dat seama că instituțiile europene ar trebui să coopereze împreună, nu numai în această operațiune de gestiune a crizei, ci și pentru a uh, uh, pregăti calea pentru un sector financiar mai bine reglementat, pentru a avea o adevărată guvernanță economică și că nu ni s-a acordat suficient timp pentru a lucra dacă există această decizie luată la nivel de instituție și de state membre. Și bineînțeles că s-ar putea ca summitul următor să fie tot așa foarte lung și uh, obositor, deși uh, așteptările sunt uh, foarte ridicate. Sperăm că va avea și rezultate, rezultate concrete, de exemplu, posibilitatea ca uh, de a se face investiții în Europa, dar în general Iată, avem uh, aceste prime șase luni de experiență uh, în uh, acest domeniu al reglementării europene și cred că oricare ar fi procedura oficială a tratatului, cred că e nevoie de un dialog uh, bazat pe încredere și de dialog tripartit între instituții, dar și între instituții și statele membre. Pentru că, într-adevăr, ai pus degetul pe rană atunci când ai spus că întotdeauna există uh, câteva state membre dar poate că aceste câteva state membre denotă faptul că încă nu există un echilibru perfect sau un echilibru bun între ce ar trebui să facă statele membre și ce ar trebui să facă instituțiile europene. Și în acest sens, că e vorba de vremuri de criză sau nu, încă mai trebuie depuse eforturi, nu neapărat prin adoptarea unui nou tratat, ci uh, întrunirea unor condiții uh, prielnice de lucru pentru a se uh, negocia la modul cel mai transparent și mai deschis Probabil că nu avem cum să finalizăm această dezbatere pentru că ea va continua la nesfârșit și aceasta până când vom uh, ajunge într-o situație în care uh, lucrurile vor fi mai stabile. E unul dintre motivele pentru care avem aceste summituri de altfel, pentru că uh, toată lumea uh, e cu ochii pe cei care participă la summit uh, pentru că uh, echilibrul nu s-a obținut și încă mai avem eforturi de, de pus în acest sens. Leonardo acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule, eh, doamnă ministră, aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și aș dori mai ales să vă mulțumesc că eh, în calitate de raportor pentru tot ce ați făcut în acest domeniu al eh, agențiilor de rating. Dar aș dori să vă adresez astăzi două întrebări care nu au de-a face cu aceste agenții. Și aș dori să mă refer și la ce a spus înainte uh, antevorbitorul meu, uh, Jean-Paul Gozes, care, pe drept cuvânt, se plângea de faptul că deciziile cele mai importante sunt luate în secret, fără a ține cont uh, de rolul foarte important pe care îl au instituțiile comunitare în prezent. Ori eu cred că ar fi foarte important ca deciziile cele mai importante să fie adoptate, punct. Ori, eu am impresia că uh, la summitul din 28 și 29 iunie uh, așteptările sunt mari, dar ele sunt marcate de un uh, pesimism uh, omniprezent. Aș dori să vă pun două întrebări. Una legată de Uniunea Bancară și Fiscală și aș dori să uh, vă adresez mai ales o întrebare în legătură cu Uniunea Bancară. În ce stadiu ne aflăm? Știm că există divergențe foarte importante de opinii la Consiliu în pregătirea acestei dezbateri și în pregătirea acestei decizii importante. și fac uh, legătura cu solicitarea de ajutor adresată de către Spania pentru recapitalizarea băncilor al sectorului bancar din Spania. De asemenea, se mai pune și problema felului în care acest ajutor urmează să fie acordat la modul concret. De exemplu, dacă pentru uh, restructurarea bancară trebuie să trimitem banii unui fond spaniol pentru restructurarea sectorului bancar. Pentru că știm că persistă foarte multe îndoieli în legătură cu uh, acest, acest fond, pentru că unii și-ar dori ca asistența acordată sectorului bancar să fie, să fie acordată în mod direct. Deci, întrebarea mea vizează dezbaterea de la Consiliu cu privire la Uniunea Bancară și felul în care uh, salvarea uh, sectorului bancar urmează să aibă loc și, de asemenea, și dacă putem ajunge la uh, decizii concrete în acest sens. Și apoi, încă o întrebare Aș dori să mă refer la chestiunea datoriilor pe termen mediu uh, pentru țările în, în, uh, în dificultate. Știm foarte bine că guvernul din Grecia a cerut o amânare a scadențelor, deci aș dori să știu uh, cam în ce stadiu este dezbaterea la Consiliu pe această temă. Mi-ar plăcea să vă dau un răspuns la obiect, dar uh, uh, o mare parte din uh, întrebările dumneavoastră ar trebui să fie, de fapt, puse Eurogrupului, ceea ce reflectă nu numai faptul că avem o dezbatere în legătură cu misiunea și atribuțiile instituțiilor, ci și că trebuie să găsim un echilibru între țările care fac parte și nu din zona euro. Bineînțeles că ne dăm seama că uh, Uh, interesele nu sunt uh, uh, împărțite între interese de, pentru țările din zona euro și ce, țări care nu fac parte din Uniunea Euro, din zona euro. Unele se întrepătrund. Într-adevăr, unele grupuri de interese au 12, 12 sau 2 sau 25, de țări din așa numitul Fiscal Compact. Dar în ce privește o uniune bancară, uh, întrebarea dumneavoastră. Cred că toată lumea așteaptă cu mare nerăbdare uh, raportul președinției a domnului Ivan Rompui, pe care urmează să îl dea publicității uh, într-un timp scurt, pentru că n-am văzut nici măcar un proiect de raport, nicio schiță. Și uh, au fost vehiculate foarte multe idei în presa internațională în legătură cu o potențială uniune bancară. Cred că ideal ar fi să avem o, un document mai concret, să, poate nu chiar neapărat o schiță, dar câteva idei în legătură cu această uniune bancară. Ceea ce ar fi de dorit, ar fi bine și pentru Consiliu și pentru Parlamentul European, pentru Comisia dumneavoastră, ar fi bine să aveți propuneri mai concrete în acest sens. Apoi, în legătură cu a doua întrebare, uh, solicitarea Spaniei pentru ajutor, pentru recapitalizarea băncilor, într-adevăr, e o chestiune europeană, dar ea a fost uh, salutată de toate statele membre pentru că astfel, uh, dacă sistemul bancar din Spania va fi mai solid, consecințele vor fi pozitive pentru toată lumea. Dacă uh, împrumutăm 100-120 uh, de miliarde de euro, nu e neapărat o, uh, e o sumă mare, dar trebuie să vedem care sunt criteriile pe care statul spaniol ar trebui să le respecte. Din câte am înțeles, acest uh, acord încă nu a fost bătut în cuie, dar este în curs de soluționare. La ședința ECOFIN de vinerea trecută ar fi trebuit să avem o plină prezentare a uh, propunerii uh, Comisiei cu privire la rezoluția financiară. Dar, din păcate, datorită dezbaterilor și altor chestiuni arzătoare, a trebuit să amânăm această dezbatere pentru că uh, Comisia ar fi trebuit să prezintă propunerea de regulament financiar uh, nu la sfârșitul reuniunii, ci chiar la început, pentru a se asigura că uh, beneficiază de uh, atenția tuturor. Bineînțeles că aceste planuri de salvare sunt foarte importante și pentru cetățeni, pentru că nu ne-am dorit ca contribuabilii să dea banii pentru uh, sectorul bancar, dacă băncile nu se comportă cum trebuie. Și bineînțeles că este un uh, mesaj foarte important pentru Comisie în această propunere uh, și sper că, într-adevăr, va fi acordată suficientă atenție acestei propuneri, pentru că am așteptat de mult acest, uh, această propunere. Uh, la, comisie, la, la ședința din Copenhaga s-a spus că e nevoie de astfel de uh, Uh, propunere, pentru că ar fi foarte important să știm atât pentru toată lumea general, cât și pentru sectorul uh, bancar să vedem care sunt implicațiile. În legătură cu programul uh, pentru Grecia, tot așa e o decizie de competență Eurogrup, dar de câte știu eu nu a fost trasă nicio concluzie deocamdată. Mulțumesc! o întrebare, un răspuns până ce coordonatorii din partea grupurilor uh, vor fi luat cuvântul, dar va trebui să ne grăbim puțin. O Schmidt acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă ministru, vă mulțumesc și dumneavoastră. O înlocuiesc pe Silvi Gular și întrebările mele vor fi uh, puțin diferite pentru că vin din partea mea. În partea de nord a Europei Uh, sunt, uh, acum că a venit vara, uh, avem foarte multe petreceri de grădină și mi s-a pus o întrebare luasă de petrecerele la un grătar. am am fost întrebat de unde vin toți banii ăștia de care, pe care îi dăm Europei. M-am gândit că e o întrebare isteață și am încercat să dau un răspuns, dar nu am reușit. Și poate că, iată, aceasta este principala întrebare pentru mulți uh, cetățeni din Europa. De unde vor proveni toți acești bani? Și cine va plăti pentru aceste sume până la urmă? Deci uh, e vorba de aceste împrumuturi. Doamnă ministru, ați făcut o aluzie la această problemă, această Europa la două viteze ne aflăm în aceeași situație, Danemarca și Suedia. Regatul Unit nu dorește să participe la Uniunea Monetară. Uh, uh, uh, poate că până la urmă va ieși din Uniunea Europeană, dar Danemarca și Suedia de europeană, ca și cetățenii noștri. Cum vă gândiți la această Europa cu două viteze? Consecințele acestor ședințe de care vedea, vorbeați du, sunt propuneri uh, Uh, noi am putea să ne alăturăm Uniunii Monetare dacă împrejurările sunt uh, prielnice și așa mai departe, dar nu credeți că uh, e o problemă tot mai mare pentru noi ce privește aderarea? Poate că nu acum, dar mai târziu s-ar putea să ajungem într-o situație comparabilă cu Norva- Norvegia, să fim uh, invitații unei, uh, unei, uh, unui club uh, în care ne-am dorit să aderăm, dar suntem păstrați așa într-o cameră de așteptare, în anticameră. Dumneavoastră spuneați că aceste chestiuni sunt de competența Eurogrupului, dar aș dori să știu care este influența, care este dialogul, care, um, cum se comunică. Întrebarea mea principală este uh, care sunt, eh, ce, ce ar trebui să facă țările din afară pentru a avea un cuvânt de spun și după ce uh, trenul, să ne asigurăm că după ce trenul a, păr- a părăsit gara, să nu rămânem uh, în urmă. E un proiect foarte riscant pentru Europa, care va fi tot mai dezbinată. Și ce faceți în acest sens? Uh, Uh, ce fac și aceste țări din afara zonei Europa pentru a-i face pe ceilalți uh, să-și dea seama că s-ar putea să fie sfârșitul Uniunii Europene, așa cum arată ea astăzi. În primul rând, de unde vin banii, întotdeauna vorbim uh, de sume imense, uriașe. Oamenii nu au cum să le înțeleagă, pentru că e vorba de uh, munți de bani, de sume foarte imense. Uh, e clar că aceste, aceste bani nu pică din cer, trebuie să fie câștigați de, undeva, de cineva undeva, uh, contribuabili, guverne care trebuie să îi, îi adune Uh, de la uh, sectorul privat, uh, prin obligațiuni și așa mai departe. Și cred că, într-adevăr, nu trebuie să uităm, e un aspect foarte important, chiar atunci când e vorba de sume imense de bani, ideea e că pentru ca acești bani să fie obținuți, oamenii trebuie să lucreze pe ei pentru a permite altora să fie salvați. În al doilea rând, Uh, la nivelul foarte concret, una dintre prioritățile noastre a fost să luăm cât mai multe decizii uh, la uh, nivel de Uniune Europeană în 27 de state membre. Chiar atunci când trebuia să luăm o decizie cu majoritate calificată, am încercat să facem presiune pentru a ajunge la o decizie unanimă între toate statele membre, mai ales această dezbatere în legătură cu Fiscal Compact. Numai 25 de uh, Uh, state au hotărât să semneze, iar noi am spus că iată, e momentul potrivit să arătăm că Uniunea Europeană, toate statele membre, poate să ia o decizie atât de importantă. Am făcut uh, tot ce ne-a stat în putință pentru a avea uh, o abordare unanimă cu privire la cerințele de capital toate statele membre și-au dat acordul. Bineînțeles că pentru noi ce stă la baza acestor chestiuni e piața unică și regulamentările financiare vizează uh, piața unică. Deci, cred că trebuie să vedem dacă anumite state membre uh, pot să uh, meargă mai repede decât altele și altele rămân pe urmă, așa cum spuneam. Nu vă pot spune cum se va termina această uh, treabă, dar în orice caz încercăm să combinăm piața unică și reglementările financiare și uh, să obținem această uniune bancară care să acopere zona euro și alte state din afara ei. Bineînțeles că este o dezbatere foarte importantă, dar problema este, așa cum am spus chiar de la început, că cu cât uh, ne implicăm în această dezbatere, cu atât ne axăm pe prioritățile cele mai importante uh, uh, pe care trebuie să le abordăm lună după lună, respectiv uh, guvernanța economică. Trebuie să le spunem cetățenilor că atunci când vrem să reglementăm sectorul financiar o vom face, de asemenea când uh, o dorim dorim să obținem guvernanță economică, o vom obține. Mulțumesc, Sven. And, uh, I would like to, to raise basically two areas. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la două chestiuni, una foarte pe scurt. În cadrul președinției dumneavoastră, pentru prima dată am avem această procedură cu privire la dezechilibre. Am avut o dezbatere foarte aprinsă cu Consiliul despre această temă. Și dacă ne uităm la prima rundă, mi se pare o ironie faptul că Ciprul și Spania, deși deocamdată se confruntă cu probleme foarte grave, uh, au uh, dezechilibre foarte importante, nu sunt controlate uh, foarte strict și pe de altă parte Germania, care este evident una dintre țările cu cele mai mari dezechilibre nu a fost nici apusă sub uh, control democratic. Deci aș dori să știu care sunt concluziile pe care le trageți de pe urma acestei situații în ce privește funcționarea acestei noi proceduri. În al doilea rând, în propunerea președinției au existat nu propuneri puternice, ci și priorități. Au existat uh, foarte multe aspecte legate de uh, Uh, fiscalitate de impunere și le-ați menționat chiar în uh, discursul dumneavoastră de la început. Dacă ne uităm la un bilanț în ce privește directiva privind uh, impunerea, ați spus că situația este încă într-o stare foarte proastă și nu putem să, într-o situație în care bugetele publice sunt sub presiune, nu putem exercita presiune mai mare pe statele membre să-și reducă cheltuielile, dar Europa nu le poate ajuta pentru a-și îmbunătăți politicile fiscale pe care le au. În al doilea rând, în uh, președinția dumneavoastră, în programul președinției, ați uh, fi, uh, sprijinit uh, consolidarea bazei fiscale și acest, uh, această propunere a fost blocată la Consiliu de uh, suspecții obișnuiți. Apoi, dacă ne referim la uh, directiva cu privire la taxarea energiei, ne-ați spus cât de util ar fi și acolo Parlamentul uh, are o uh, atitudine mai pozitivă și o abordare asemănătoare cu cea pe care am avut-o uh, cu privire la directiva privind eficiența energetică, un alt dosar, însă, examinând toate aceste uh, chestiuni, vedem că uh, uh, unanimitatea blochează Consiliul și astfel nu se ajunge la uh, propunerile cele mai bune în interesul tuturor. Știu că în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare a fost la fel. Deci care sunt consecințele pe care le uh, învățămintele pe care le trageți și care sunt măsurile, măsurile concrete pe care intenționați să le luați pentru a permite Consiliului să iasă din impas și care sunt recomandările pe care le lăsați pentru președințiile următoare pentru a obține rezultate concrete în domeniul fiscalității și nu să venim tot timpul cu această scuză că nu putem să uh, avansăm datorită unor supraputeri precum Austria și Luxemburgul. În primul rând, în ce privește procedurile cu privire la dezechilibrele macroeconomice, e o procedură nouă. Uh, felul în care a fost folosită ea pentru prima dată nu a fost sincronizat cu semestrul european în general, pentru că am fi putut să uh, folosim această procedură înainte de a lansa setul de recomandări. Ar fi putut să fie un fel de feedback pe care l-am fi putut ca să calibrăm, calibrăm mai bine pentru a, uh, uh, folosi această procedură privind uh, dezechilibrele macroeconomice și pentru a avea o dezbatere mai structurată. S-ar uh, putea spune foarte multe pentru că, într-adevăr, a fost uh, o primă, uh, am folosit pentru prima dată această procedură și am putea face mai bine a doua oară. În ce privește fiscalitatea, sunt de acord cu dumneavoastră și, într-adevăr, am depus foarte multe eforturi, am consacrat mult timp dezbaterii cu privire la fiscalitatea credeam că, într-adevăr, ar fi bine să obținem la un compromis pentru a ne atinge obiectivele. Probabil că e o ilustrare foarte bună a faptului că uh, într-adevăr există o diferență între soluțiile europene pentru toată uh, Uniunea Europeană și autoritatea pe stat membru în acest domeniu. Dar chiar pentru a face compromisuri a fost foarte greu, pentru că, așa cum ați spus, ne-am aflat într-un impas. Nu cred că putem să continua, uh, continuăm spunând că e nevoie de majoritate calificată de azi pe mâine în domeniul fiscalității, pentru că am ajunge într-un, uh, la același tip de uh, impas uh, legislativ ca și la alte propuneri și bineînțeles că speram că statele membre uh, își vor da seama că lucrurile vor avansa astfel până la urmă și că ar fi bine să continuăm să discutăm uh, între noi pentru a evita ine- inevitabilul. Evident că în ce privește fiscalitatea uh, va trebui să dăm dovadă de deschidere uh, și față de SUA. Deci de ce să nu procedăm așa cum trebuie la Consiliu? Și o întrebare pe care am pus-o, am uh, Uh, i-am alocat foarte mult timp, dar așa cum am spus, nu am uh, ajuns la niciun fel de acord pe niciuna dintre propunerile pe care le-am menționat. Dar care sunt consecințele? Care sunt învățămintele de pe urma acestui uh, eșec? Haideți să tot așteptăm și să-i lăsăm pe oameni să sufere pentru că lipsesc banii? Oli vorbea de această Europa la două viteze. Sunteți de acord cu această abordare și în acest domeniu? Am putea continua cu o cooperare consolidată. Deci care sunt învățămintele? Wow. Ei bine, nu știu, unii au mai multă experiență, alții mai puțină, însă cred că dacă vrei ceva și ai răbdare și poți să impulsionezi schimbarea și ea va uh, interveni. Există mai multe modalități, eventual majoritate calificată pentru impozitare. De exemplu, ce putem să facem noi este să exercităm mai multă presiune. Poate că următoarele președinții vor avea altă metodă și o altă abordare a cooperării cu diferitele țări mai uh, recalcitrante. Când vine vorba de uh, impozitarea energetică, aici uh, se leagă mult de orientări. De exemplu, în orice caz, poate asta nu va reprezenta o revoluție, însă aceste linii directori, aceste orientări, sunt tot atâtea uh, semnale și posibilități pentru următoarea președinție ca să acționeze. Deci e vorba de pași înainte, de progrese, progrese cât privește transparența. De exemplu, transparența în ceea ce privește impozitarea economiilor populației. Însă toate aceste lucruri vor necesita timp. Ivo? Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Dacă îmi permiteți, M-aș întoarce cu șase luni în urmă, când ați venit pentru prima dată aici, în această incintă. Noi nu ne găsim în același partid politic, în aceeași familie politică, însă am fost impresionat de ce ne-ați spus atunci. Și pot să vă spun că și astăzi sunt la fel de impresionat când mă gândesc la bilanțul dumneavoastră din ultimele șase luni. Bineînțeles că nu suntem de acord asupra tuturor lucrurilor discutate, Însă, este clar că noi vrem un lucru aici, în această incintă, însă în afara acestei incinte a Parlamentului îi avem pe votanții noștri, pe alegătorii noștri, care vor altceva. În ultimele șase luni ați fost președinți ai Uniunii Europene într-un moment foarte greu pentru economia europeană, în un moment foarte greu în care am avut schimbări semnificative în politica din Franța, în momentul în care Grecia s-a găsit într-o situație și se găsește o situație foarte grea și așa mai departe. Deci eu zic că au fost niște obstacole foarte mari cele pe care a trebuit să le uh, depășiți, așa că nu sunt tranchinos în sensul că îmi dau seama cât de greu a fost să obțineți ceea ce ați făcut chiar dacă nu suficient. Sunteți încă la cârma Europei într-un moment în care se limpezesc apele în ceea ce privește principalele tendințe la nivelul statelor membre, în zona euro, în zona Schengen. Diferențele se accentuează. Unii vor mai multă centralizare, alții mai puțină. E vorba de un joc foarte complex, un peisaj foarte complex. Așadar, dezbaterea de față Dezbaterea de față, în contextul de față, nu vizează neapărat de recapitalizarea băncilor spaniole sau alt gen de inițiativă similară. Vorbim despre felul în care statele membre vor reuși să stăpânească problema creșterii datoriilor. Aceasta este principala provocare. Vor putea ei să stăpânească deficitul uh, bugetar? Așadar, ce impresie aveți în urma președinției Ecofinului? Ce credeți despre programele naționale de reformă, despre programele naționale de schimbări, despre folul, modul în care acestea sunt vizate de Bruxelles? Cât de gata sunt statele membre să dezvăluie în fața Bruselului planurile lor bugetare, fiscale. Suntem optimiști sau din potrivă? Și, în ultimul rând, dacă îmi permiteți, m-aș referi la o chestiune poate cu o latură mai ideologică, dar eu cred că în ultimele șase luni ați fi putut să marcați o pagină de aur Uh, în uh, gestiunea economică, lucru poate care nu va reușit, dar cred că asta este un lucru esențial în Europa astăzi. Doamna ministru, în primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele extrem de amabile. Este important, într-adevăr, să discutăm despre felul în care comunică instituțiile între ele și bineînțeles că asta este o treabă mai ingrată decât spuneți dumneavoastră. Experiența mea este următoarea. Toată lumea care într-adevăr uh, este interesată de soartea Europei, politicienii, cetățenii, deci toți cei interesați sunt într-adevăr angajați. Și este clar că cine este atât de angajat este și gata să-și asume răspunderea. La ultima ședință a Ecofinului, de-abia fusesem numită în funcția de ministru și m-am trezit în fața acestor miniștri ai finanțelor și economiei și, într-adevăr, mi-am dat seama că aceste persoane chiar țin frâiele economiei în țările lor respective. Ei au nevoie de Europa pentru a gestiona finanțele europene, dar avem nevoie foarte mult și de acești miniștri ai finanțelor și a economiei care să poată să ne scoată din impas. Dezbaterea de față este foarte complexă, însă știm bine că Europa Uh, diversitatea ei este un atu, dar și o slăbiciune. Diversitatea înseamnă și diferențe, divergențe politici, uh, culturi politice diferențe, diferite. Însă, uh, în ciuda celor spuse legate de faptul că se bate pasul pe loc, nu trebuie să uităm cât de mare este răspunderea pe care și-o asumă persoanele care uh, într-adevăr, veghează la faptul că statele noastre își asumă responsabilitățile și obligațiile. Și nu cred că este o lipsă de ambiție asta, anume faptul că vrei să fii responsabil, răspunzător și cred că toți politicienii din țările noastre doresc să acționeze, să facă ceva pentru a ieși din impas, pentru că ne aflăm în, ana- în ananghie. Și bineînțeles că Asta nu înseamnă o discuție tehnică legată de bănci uh, joia viitoare, ci este vorba de mult mai mult, e vorba de economia noastră și mai ales de reglementarea situațiilor uh, economice pe plan național și pe plan european. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trebuie să încheiem. Trei persoane doresc să, iau, să ia cuvântul și apoi să încheiem această rundă domnul Feo, doamna Luling și doamna Tyson. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna ministru. Împărtășesc uh, preocupările care au fost exprimate aici de colegii mei. Aș aborda două aspecte. În primul rând, Axis, consolidarea Uh, fiscalității și apoi pachetul 2, tu pac. În aprilie am votat un raport foarte ambițios privitor la primul subiect aici, la Parlament. Nu a fost ușor, dar am reușit să facem acest lucru prin politica compromisului. Uh, însă vedem că la Consiliu, în grupurile de lucru și de negociere, lucrurile nu se mișcă problemele tehnice sunt mereu aceleași, legate de bază de impozitare și așa mai departe. Însă, din punct de vedere politic, avem alte aspecte privind redistribuirea și așa mai departe. Multe alte aspecte însă nu sunt nici măcar abordate. Din ce cauză? Când vor apărea primele rezultate concrete? Este oare fezabil? Se poate face ceva cu 27 de state membre și apoi în ceea ce privește tu pack în luna iunie anului trecut am luat o hotărâre, păcat că nu am discutat-o pe timpul președinției daneze. În acest sens, vreau să vă întreb dacă pe plan informal au avut loc sau, sau uh, contacte în ceea ce privește acest subiect sau cu Parlamentul European. Și apoi aveți propuneri concrete în ceea ce privește demararea unui dialog trilateral pentru a putea să găsim o soluție bună pentru acest tupac, pachet cu două măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, Diego. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă ministră. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pe timpul președinției daneze și vă mulțumesc și pentru că ați reușit să puneți um, la cale o adevărată rețea de contacte cu Parlamentul nostru. Și asta e foarte bine. Aș avea mai multe întrebări, doamnă ministru. În primul rând, am vorbit aici despre Uniunea Bancară și având în vedere poziția dumneavoastră în ultimele șase luni, cum interpretați dumneavoastră funcționarea instituțiilor noastre europene, pentru că se vorbește despre controlul sau supervizarea directă a băncilor uh, sau poate o funcție de control, supervizare din partea BCE-ului sau mai știu eu. Aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră. Și apoi, aș dori să-mi spuneți cum interpretați uh, acele teste de rezistență efectuate asupra băncilor, mai ales acelor trei bănci uh, uh spaniole. Apoi, vorbește despre Uniune Economică și Monetară, bancară, bugetară, o uniune politică consolidată. În sfârșit, la următorul consiliu vom putea oare consiliu să avem chiar o uniune politică mai accentuată. Mulțumesc, doamna Luning. Mulțumesc foarte mult, doamna ministră, cum eu fac parte din una dintre acele două supraputeri de care a spus domnul Gigol, care blochează reforma privind fiscalitatea, aș dori să tranșez niște aspecte. În primul rând, în majoritatea statelor membre e vorba de o impozitare la sursă. Germania, Elvația, Regatul Unit doresc să ai, existe acorduri bazate pe această impozitare la sursă. Dar dacă fiecare stat membru își dorește acest lucru, de ce nu am putea să avem o astfel de impozitare între statele noastre europene? În ceea ce privește Europa cu două viteze și taxa pe finan- tranzacțiile financiare, eu știți, știți bine că, care este poziția mea privind uh, propunerea comisiei și am putea eventual să mergem încet, încet, însă în forma sa actuală ea este foarte injustă și riscăm mult ca serviciile noastre bancare să se mute în altă parte. Pentru că știm bine că tranzacțiile financiare care nu mai au loc în Europa nu o să mai aibă niciun fel de contribuții la bugetele noastre și, în sfârșit, aș sublinia un aspect menționat de domnul Gozet, și anume atitudinea Consiliului. Dacă Consiliul ar fi acceptat po- um, poziția Parlamentului privind SISPAC, am fi putut să încheiem toată această poveste înainte de iulie 2011. Însă statele membre nu au vrut-o. Noi ne doream o consolidare a guvernanței economice, însă statele membre au tergiversat și, în general, înțeleg mai greu uh, ce trebuie făcut și, în lipsa unei decizii hotărâte, propun soluții uh, de înlocuire. Am fi putut, deci, să consolidăm această guvernanță economică prin intermediul six-pack, ar fi putut să intre în vigoare mult, mult mai devreme. Acum, încă o întrebare. Ce credeți despre ratificarea pactului fiscal? Multe țări încă nu au făcut-o. Unii spun că trebuie să se întâmple acest lucru înainte de 1 iulie pentru ca să se declanșeze anumite mecanisme de siguranță ceea ce privește Germania. Tocmai am aflat că președintele Republicii germane, chiar dacă cele două camere ale Parlamentului German ar ratifica înainte de 1 iulie, președintele tot nu ar semna acest pact fiscal, președintele Germaniei. Ce credeți dumneavoastră despre viitorul acestui pact fiscal? Vă mulțumesc. Ei bine, ceea ce privește consolidarea bazei taxare, de impozitare, mă scuzați, am continuat să analizăm situația ca să încercăm să înțelegem toate consecințele acestei propuneri. Și ca să progresezi, în general, este bine ca toată lumea să înțeleagă care este direcția pe care se pornește. Poate că sunt și eh, verigi mai slabe în sistem, însă, în orice caz, dosarul este unul foarte foarte, dosarul este foarte complex. Deci am încercat să analizăm lucrurile și asta pe baza calculelor în ceea ce privește uh, impozitarea unei societăți, impozitarea uh, activității economice. Deci asta ar fi, ar fi modelul pe care l-am ales. Cred că este prea devreme ca să putem să anticipăm ce se va întâmpla. Sunt multe elemente tehnice la mijloc, însă această analiză tehnică este absolut esențială înainte de a ajunge la vreun compromis politic asupra acestei propuneri. În ceea ce privește Tupac, nu pot eu să ofer uh, consiliere Parlamentului European, Însă aceste propuneri sunt cât se poate de concrete, extrem de pragmatice din punctul de vedere al atingerii obiectivelor de guvernanță economică. Și um, la Consiliu am reușit până la urmă să ajungem la un, un uh, acord într-un mod surprinzător de rapid, în februarie. Din ce cauză? Pentru că nu, a fost foarte, nu era foarte complicat din punct de vedere tehnic, u, ușor de înțeles și așa mai departe. Și, și dacă am putea să avem o astfel de abordare și la alte dosare, ar fi foarte bine ca să putem să ne asigurăm că progresăm și că avem o vizibilitate în ceea ce privește planurile bugetare naționale. Cred că este prea devreme să ne exprimăm în ceea ce privește instituțiile care vor guverna o eventuală uniune bancară, pentru că nu știm încă uh, care vor fi obligațiile, prerogativele unei astfel de autorități care va uh, controla și supraveghea tot acest sistem. Agenția de profil are, eh, a avut o, în ultima vreme foarte multe foarte multă vizibilitate, ea poate să facă eventual această muncă de evaluare. Întrebarea însă este extrem de complicată. M-ați întrebat, de fapt, dacă această uniune, uniune bancară va deveni o uniune mai politică. Depinde. Sunt multe țări care doresc uh, obligațiuni eh, europene pentru a evita sau pentru a opri datoriile. Alte țări, în schimb, au o atitudine mai fiscalistă. Este clar că divergențele sunt destul de mari și nu știm exact cum va arăta Europa bancară. În ceea ce privește impozitarea la sursă, vorbim despre Uniunea Europeană aici și Știm bine că știm bine că schimbul de informații, deschiderea este, sunt lucruri mai importante decât, să zicem, impozitarea la sursă. Credem că impozitarea la sursă nu este decât o, o soluție mai puțin bună decât schimbul de informații între țări. Ceea ce privește ratificarea acelui fiscal compact, acord fiscal, uh, eu uh, aștept să văd ce vor face parlamentele naționale. Uh, nimeni nu poate să oblige parlamentele naționale să facă anumite lucruri. Ele știu care sunt uh, competențele lor în această materie. Însă această idee este una bună, pentru că, practic, ceea ce se face pe plan național se transpune apoi în, pe plan național. Și cred că dacă aceasta va fi abordarea noastră, ea va consolida guvernanța economică, pentru că statele membre își vor asuma în sfârșit uh, uh, acest dosar. Și deci credem că acest fiscal compact este o nouă punte între Uniunea Europeană, instituțiile sale și respectiv parlamentele naționale cu competențe de ratificare. Și dacă aș putea să dau un sfat următoarei președinții, ar fi următorul. Și anume, să aibă dezbateri formale și informale cu Parlamentul European, pentru că asta e foarte bine pentru Europa, și anume o relație deschisă, bună cu Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea dumneavoastră și noi, la președinția daneză, pe timp de șase luni, am apreciat foarte mult această cooperare. Thank you very much and... Mulțumesc și vă mulțumesc că ați stat un sfert de oră în plus. Vreau să profit de ocazie ca să spun că, într-adevăr, munca a fost grea, complexă, complexă multe dosare la Econ uh, care au trebuit să fie studiate, dar ele încă nu au fost soluționate, încheiate. Ele cu siguranță vor fi preluate în parte de președinția cipriotă. Dar asta este viața și nu cred că uh, asta uh, pune o etichetă negativă asupra muncii dumneavoastră la președinție. În orice caz, cred că e mai bine să ai o legislație bună decât una pripită și uh, îi văd aici și pe atașați care au lucrat foarte mult și m-au văzut în prim plan la întâlnirile trilaterale. În orice caz, mulțumesc foarte mult președinției daneze și în orice caz ne pregătim și noi pentru următoarele întâlniri trilaterale pentru că sunt multe și care vor urma. Okay, I'm sorry that uh, we cannot have a little break. Uh, nu putem să luăm nicio pauză pentru că, în conformitate cu ordinea de zi, suntem deja în întârziere. Deci, haideți să începem încă o dată, să ne reluăm lucrările. Thank you. Ah oui. Next point on uh, our agenda is... Următorul punct de pe ordinea zi, raportul cu privire la un program de acțiune pentru domeniul fiscal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020. Eu sunt raportorul și aș dori să fac o actualizare în legătură cu uh, procesul legislativ. După cum știți, probabil am avut conferința președinților pe 16 mai la Parlamentul European, când am confirmat împărțirea raportului în două, fiscalis și vămi. Asta pe baza unei propuneri făcute de comisiile COR și IMCO. După aceea, am avut nota internă a Consiliului Uniunii Europene, o notă internă care confirma decizia președinției de a împărți raportul în două rapoarte legislative. Am avut de asemenea un aviz din partea Comisiei pentru Bugete. Deja l-aveam, de fapt, acest aviz, aviz care era și el favorabil împărțirea acestui raport în două. Unul pentru fiscalis și unul pentru... Um, aș vrea să vă reamintesc că în raportul de revizire la jumătate de mandat uh, s-au uh, tras niște concluzii foarte pozitive și vrem să felicităm Comisia pentru modul în care programul fiscalii pentru 2007-2013, de fapt 2008-2013 și programul privind vămile au fost uh, implementate de Comisie. Aveți raportul în fața dumneavoastră. Mă voi referi acum la conținutul acesteia. S-au propus 61 de amendamente, 39 sunt doar de natură tehnică privind împărțirea raportului. E vorba de propunerea făcută de comisie, fiscalis și fiscus, fiscalis și vămi. Deci din cele 61 de amendamente, 39 sunt de natură tehnică, după cum vă spuneam, tocmai pentru a părți raportul în două. Și avem 22 de amendamente privind conținutul. Și la acestea aș vrea să mă refer. Amendamentele de fond. Salutăm propunerea Comisiei de a prelungi programul Fiscalis la țările candidate și cele care vor atera, precum și la potențialii candidați și la țările partenere din politica europeană de vecinătate, cu condiția respectării anumitor condiții. Vrem însă să se limiteze și să se concentreze această cooperare doar pe combaterea fraudei și evaziunii fiscale dat fiind că programul are resurse limitate și dat fiind că Fiscalis are o dimensiune de cooperare mai degrabă internă. Comisia propune de asemenea posibilitatea de a implica experți exteriori, cum ar fi funcționari la nivel înalt din țările terțe, reprezentanți ale organizațiilor internaționale, noi credem că nu ar trebui să sprijinim această propunere, deoarece fiscalii ar trebui să se concentreze în continuare pe cooperarea dintre autoritățile fiscale naționale. Și asta și din constrângeri bugetare în următorul cadru financiar multianual. Salutăm de asemenea propunerea Comisiei ca fiscalii să fie actualizat la legislația existentă și viitoare pentru a sprijini activități pentru noi taxe sau legi, cum ar fi asistența reciprocă pentru recuperarea banilor legați de taxe sau taxe vamale. Avem de asemenea și textul privind uh, baza comună de impozitare. Referitor la buget acum. Bineînțeles, comisia vine cu o cifră. Era vorba de 778 de milioane de euro împărțite între vamă și fiscalist. Însă, așa cum am propus noi și cum am primit confirmarea și în avizul de la Comisia pentru Bugete, această comisie nu ar trebui să se concentreze pe cifră în etapa actuală, cel puțin. Și conform abordării privind următoarea finanțare, acest raport această chestiune va fi luată în vedere în cadrul negocierilor pentru cadrul financiar 2014-2020. Vom vedea care sunt cifrele uh, comisiei doar ca pe niște cifre indicative. Referitor la actele delegate, sprijinim propunerea comisiei care arată că puterile de punere în aplicare vor fi conferite comisiei. De asemenea, se spune că se va adopta un program anual conform procedurii legate de regulamentul de reguli și principii generale privind mecanismul pentru control uh, a statelor membre din uh, partea Comisiei. Credem în orice caz că propunerea comisiei ar trebui să sprijine acest lucru cu condiția să fie incluse niște garanții clare, o defalcare a sumelor în funcție de diferitele domenii de programare și să existe o listă de obiective bine definită care să țină cont de interesul comunitar și de interesul contribuabililor și nu doar de cel al administrației fiscale. Because we receive already... Deoarece am primit deja avizul de la Comisia pentru Bugete, eu de altfel am și participat acolo la dezbatere privind, la dezbaterea privind acest aviz. Aș vrea să vă spun această comisie își dorește o trimitere la rezoluția de pe 8 iunie 2011 privind investițiile în viitor și noul cadru financiar multianual pentru o uniune competitivă, inclusivă și durabilă. E, de fapt, trimiterea la raportul făcut de subcomisia SURE. Acest aviz, de asemenea, sublinează importanța combaterii evaziunii și fraudei fiscale. Asta propunem și în raportul nostru, mai ales știind că acest program a fost foarte bun, asta se spune cel puțin în revizirea la jumătate de mandat, deci de aceea e important să se mențină eforturile de combatere a evaziunii și fraudei fiscale. Mai este o propunere tot de la Comisia pentru Bugete privind indicatorii de performanță. Noi ne-am dorit un set de astfel de indicatori pentru a evalua succesul acestui program. Mă voi opri aici și dacă doriți să auziți părerea comisiei, nu nicio problemă, însă cred că ar fi mai bine să le dau întâi cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu domnul Liam. de la socialiști. Noroc. Il faut tout d'abord nous... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând ar trebui să salutăm faptul că la cererea comisiei noastre și a comisiei IMCO, președinția a fost de acord să uh, împartă acest raport, deci pe fiscalitate și pe vămi. Vreau de asemenea să salut activitatea domnului Stolojan, care, din punctul meu de vedere, se îndreaptă în direcția cea bună. Care e miza acestui program? E bine să sprijine uh, o mai bună strângere a impozitelor în cele 27 de, stări, de țări. Asta știind că marjele bugetare sunt foarte constrângătoare. Fiscalii trebuie să permită în mod măs- măsurabil și tangibil să combatem frauda și evaziunea fiscală, de asemenea să combată și anume practici de optimizare care duc la pierderi uh, legate de impozitele care sunt uh, colese. Astfel avem amendamentul 8 al raportorului. Referitor la intenția raportorului de a include în propunerea Comisiei niște garanții pentru a avea o utilizare cât mai bună a fondurilor uh, pentru acest program, deci consider o inițiativă binevenită. Aș vrea să vă reamintesc că, din punctul nostru de vedere, cooperarea fiscală nu are rost decât dacă avem uh, o armonizare sporită la un moment dat. Deci e un principiu care trebuie reamintit în text. Vă mulțumesc. Domnul Wolf Klintz de la Liberale, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului raportor, domnului Stolojan pentru prezentarea documentului. Nu voi vorbi prea mult despre motivul pentru care ne dorim două programe și două rapoarte separate. Asta își dorește atât uh, IMCO cât, uh, asta, cât și comisia noastră. Colegul nostru socialist tocmai a spus de ce. Deoarece, practic, avem o uniune vamală mai puternică decât cea fiscală în Uniunea Europeană și de aceea ar trebui să continue cele două programe existente uh, în mod separat. Referitor acum la rapoartele care au fost uh, făcute pentru evaluarea la jumătate de mandat. Dacă rezultatele au fost într-adevăr atât de bune, ok, însă eu cred că există în continuare foarte multe probleme legate de fraudă și evaziunea fiscală atât în ceea ce privește atât uh, în ceea ce privește veniturile, cât și uh, impozitele asupra societăților. Atât în ceea ce privește impozitul pe venit, pe capitalul și pe societăți. Da, e bine, s-au făcut progrese, însă care este obiectivul final? Pe de o parte, știm că poate exista și o dimensiune nocivă dacă facem o armonizare juridică foarte, uh, foarte puternică. Ar putea să existe anumite viduri uh, juridice, legislative, de care să profite unii. Deci de aceea e nevoie de o cooperare mai mare și nu știu dacă într-adevăr am atins obiectivele pe care ni le stabiliserăm. S-a vorbit despre cele 39 de amendamente de natură tehnică. Deci două treimi din cele 61 înaintate în total. Nu mă voi referi pe larg la acestea, însă vă voi spune ceva despre celelalte 22 de amendamente pe fond. Dumneavoastră vorbeați de costul acestor programe Spuneați că specialiștii care vin din exterior nu ar trebui să participe la program, ci doar funcționarii din administrațiile publice. Dacă e să ne gândim la costuri, nu știu dacă vă înțeleg, deoarece acești specialiști ar putea fi într-adevăr foarte utili. După părerea mea, soluțiile alternative ar putea fi folositoare. Eu unul nu m-aș opune participării acestor specialiști uh, din exterior, pur și simplu. Deci ar vrea niște argumente mai solide. S-a vorbit de asemenea despre cele 770 de milioane de euro, suma de care beneficiază acest program, deci mai puțin de 800 de milioane de euro. S-a spus că noi nu ar trebui să venim acum să vorbim despre cifrele exacte și că cei care se ocupă de perspectivele financiare vor vorbi despre asta. Da, însă cred că ar putea, am putea și noi să propunem o cifră și să vedem dacă va fi sub cele 777 de milioane sau peste. Deci de aceea vă rog să, să ne gândim la, la, un, la o cifră, dragi colegi. Acum, referitor la actele delegate, eu înțeleg foarte bine că și aici, ca și în alte domenii, Comisia încearcă să-și mențină marja de manevră. Deci, tocmai prin aceste acte delegate, însă să fim foarte precauți și să nu exagerăm. Deoarece știm că în alte domenii interpretarea acestor uh, acte delegate este mult mai amplă. Se vorbește despre nivelul 1, apare și la nivelul 2, deci să vedem cum interpretează Comisia aceste acte. Domnul Filip Lambert are contul. Eu sunt. Bună ziua tuturor! În primul rând, îi mulțumesc raportorului și îi mulțumesc pentru faptul că am reușit să împărțim programul în două, deci să avem o parte pe impozite și cealaltă pe vân. Da, înțelegem cât de valoros acest program. Noi cerem o cooperare fiscală și o uniune fiscală de foarte mult timp, deci suntem de partea dumneavoastră în această privință. Eu sunt cu, pentru amendamentele 7, 8 și 22 privind evaziunea fiscală. Unul din aspectele esențiale legate de îmbunătățirea transparenței și de chestiuni care nu sunt legislative, însă importante din punct de vedere practic, și anume hotărârile judecătorești în domeniul uh, impozitării. Să nu uităm că multe legi uh, țin de aceste hotărâri. Sunt decizii individuale care dau o anumită formă politicii fiscale în multe state membre. Deci mă gândesc că ar trebui să avem o mai mare transparență în ceea ce privește acestor hotărâri. Să existe un schimb de informații pentru a avea mai multă transparență. Dacă ne dorim într-adevăr să avem o colectare de impozite mai dreaptă și mai corectă, e bine, transparența e, e soluția. Și opacitatea e afectează negativ întreg sistemul, nu doar nivelul de venituri, ci și uh, nivelul de răspundere al sistemului față de cetățean. În ceea ce privește amendamentele privind alocarea bugetului la anumite activități, nu ne opunem din principiu, însă ar trebui să avem o privire de azamplu, să vedem în control vrea să meargă raportorul și de ce sunt uh, propuse anumite procente, 10, 30% de exemplu. Deci, în general, suntem de acord cu ideea, însă ne dorim uh, să înțelegem motivul pentru care s-a propus. E tot ce am de spus deocamdată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Lambert. Domnul Stregeac. Děkuji, pane předsedající. Naše pozice eh, k tomu materiálu se také velmi významně. Mulțumesc. Poziția noastră a fost simplificată foarte mult prin împărțirea programului în două, fiscalitate și vămi. E o separare care ne-a ajutat să ne controlăm o poziție. Iar poziția noastră este foarte apropiată de cei care au intervenit înainte. Aș avea două comentarii suplimentare referitor la evaziunea fiscală și la frauda fiscală. Da, sunt de acord cu ce s-a spus aici și cu ce se spune aici de multe ori. Credem că evaziunea fiscală e o consecință a unui nivel de, de impozitare prea ridicat și a unui sistem prea complicat. Să nu despre asta discutăm astăzi aici, ci despre faptul că ne dorim ca prin această legislație să putem uh, contribui la combaterea fraudei și evaziunii fiscale. E un comportament uh, economic foarte dăunător, mai ales în perioada actuală și trebuie să dăm dovadă de ambiții pentru a eradica aceste practici. Cât despre mm, cele spuse de colegul Berz. Această cifră concretă din document, nu știu, ar putea fi oare precizată mai bine de cei care știu motivele? Cu siguranță nu ar trebui să includem acum cifra și să avem niște propuneri atât de clare. Însă ar fi bine să avem o defalcare a sumelor, să înțelegem cu toții mai bine despre ce e vorba. Deci, în orice caz, îl felicit pe raportor. Domnul Huntis, Nicolas Huntis, e în sală? Aveți cuvântul. Mr. Domnul Huntis nu a putut să vină. Nu a pregătit uh, nici pentru mine o notiță, deci nu avem comentarii astăzi. Bine, acum îi vom da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Iosif Dascălu. Thank you, Chair. Mulțumesc. În primul rând vrem să îi mulțumim raportorului și să le mulțumim raportorilor din umbră pentru susținerea continuării programului Fiscalis pe următoarea perioadă 2014-2014. Luăm act de decizia conferinței președinților de la Parlament de a împărți propunerea inițială pentru programul Fiscus. Comisia își menține poziția împotriva acestei împărțiri. Noi vrem să simplificăm uh, următoarea generație de programe de pe perioada după încheierea cadrului actual. Însă, ținând cont de poziția conferinței președinților, Comisia reamintește dreptul de inițiativă uh, și ne exprimăm uh, intenția de a prezenta o propunere modificată, deci de două, deci vom propune două texte legislative. După care discuțiile de la Consiliu și de la Parlament vor putea continua. E părerea noastră oficială. Acum câteva cuvinte privind remarciile uh, remarcile făcute aici de deputați. Câteva informații preliminare. În primul rând, participarea țărilor candidate și a unor țări potențial candidate la program e neutră din punct de vedere bugetar pentru fiscalis, deci nu ar avea niciun impact. E un lucru care trebuie cunoscut. Acum, participarea specialiștilor, consultanților din extern e deja prevăzută, se face pe bază ad hoc, în situații excepționale iar impactul asupra bugetului e aproape inexistent, însă deschide foarte multe posibilități în caz de uh, consiliere tehnică, în cazul în care este necesară o astfel de consiliere tehnică. Nu e vorba de acte delegate, ci de acte de punere în aplicare aici. Și referitor la specificațiile bugetelor pentru diferitele categorii de activitate din noul program, aș vrea să vă spun că noi ne-am dorit să fie indicate categoriile de buget în fiecare program de lucru anual. Însă nu cred că ar fi util să specificăm asta în actul juridic, deoarece astfel am contravenit flexibilității actuale, flexibilitate recunoscută și în evaluare la jumătate de mandat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, vreau să vă spun doar că din experiența mea și din câte știu eu, la programul, la cadrul financiar multianual 2014-2020, se vor reduce sumele. Știm asta. De propunerea comisiei. Atunci, acest program ar fi în mare pericol, deoarece e un program la care nu poți reduce sumele la fel cum ai reduce, de exemplu, sumele la politica agricolă comună sau la fondurile de coeziune. De aceea va trebui să colaborez cu raportorii din umbră pentru a sprijini o finanțare suficientă a acestui program. Asta pentru niște rezultate bune. De asemenea, în urma anunțului comisiei și conform regulii 53 din regulile de procedură, Econ trebuie să amâne examinarea acestui dosar până când comisia va înainta noi propuneri. Secretariatul îi va informa pe membrii comisiei în legătură cu evoluția situației înscrisă. Deci vom aștepta să vedem noile, noua propunere din partea comisiei, după care vom stabili o nouă dată pentru amendamente pentru deputați. We are moving to... Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de Legislația europeană comună în materie de vânzare. Marian Tisen este raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, avem de-a face cu un proiect de aviz. Uh, propunerea comisiei stă la baza acestui proiect de aviz. Să vedem care este baza acestui raport. Comisia a constatat că existau diferențe între dreptul contractelor între diversele state membre, ceea ce reprezintă o piedică în calea funcționării pieței unice. Și deci uh, Comisia, în dorința de a elimina aceste piedici, Comisia propune o reglementare armonizată, uniformizată a dreptului sau legislației comunitare în materie de uh, vânzare. În ce privește operatorii în contextul relațiilor de tip B2B și al consumatorilor, obiectivul este de a scade costul tranzacțiilor și uh, de a crește siguranța juridică. Pentru consumatori, bineînțeles că oferta la un preț abordabil este un obiectiv, ea trebuie să fie încurajată, dar și, dar și siguranța juridică cu orice preț, trebuie ca consumatorii să aibă tot mai multă încredere în aceste operațiuni uh, transfrontaliere. Acum să vedem care este orientarea care stă la baza uh, propunerii Comisiei. Dreptul uh, comercial al statelor membre nu are cum să fie pe deplin armonizat. Însă, în legislațiile naționale din statele membre, și-ar dori Comisia să existe un drept comercial alternativ, un fel de drept secundar care să fie același în, în Uniunea Europeană și care să fie opțional. Și repet cuvântul opțional pentru anumite tranzacții transfrontaliere. Toate cuvintele pe care le-am folosit sunt foarte importante, de aceea repet, e vorba de un regim opțional, sistemul opt-in, pe care uh, operatorii îl pot uh, Uh, și consumatorii uh, pot alege sau nu. E vorba și de uh, relațiile între comercianți și consumatori, B2C. Deci, această reglementare trebuie aleasă, însă trebuie să se precizeze în contract în mod explicit. Și, de asemenea, consumatorul trebuie ca în, la sfârșitul contractului să își dea semnătura pentru folosirea acestui sistem alternativ opțional. Uh, la ce uh, tranzacții s-ar aplica? Ar fi vorba de tranzacții transfrontaliere pentru bunuri concrete, pentru conținut digital și pentru servicii conexe uh, conținutului digital. E vorba de relații între operatori, client sau agent economic, agent economic. Deci B2B și B2C, cu condiția ca unul dintre agenți să fie un IMM. Sigur că ulterior a putea să extindem uh, sfera de aplicare, uh, dar uh, acum deocamdată ar fi prea timpuriu să vorbim. În, în avizul meu am preluat recomandările raportorului pe care le-am prelucrat pentru că n-am avut timp să discut în amănunțime cu raportorul conținutul acestui aviz. Deci am uh, schițat așa câteva idei pentru comisia noastră, pentru comisia ECON, urmând ca după aceea, prin amendarea acestui aviz, să ajungem la textul final și să uh, obținem un aviz care să se să beneficieze de sprijinul comisiei noastre. Deci e vorba de un aviz din partea comisiei noastre, competențele noastre sunt restrânse. Nu avem cum să, ne, să luăm locul comisiilor IMCO sau jurii și nu uh, trebuie deci să ne exprimăm poziția pe toate uh, uh, amănuntele tehnice. Nu ar fi rolul nostru și de aceea, în amendamente, cred că ar fi bine să punem accentul pe impactul economic al acestei propuneri și să vedem care este valoarea adăugată și cum am putea fi, să folosim această plus valoare atât pentru IMM-uri cât și pentru consumatori. Deci nu cred că trebuie să uh, ne exprimăm poziția cu privire la toate articolele. Deci, în acest proiect de aviz m-am uh, restrâns la introducere, care uh, reia principiile generale ale raportului și, de asemenea, mi-am propus și să scot în evidență plus valoarea economică acestui text de care vorbeam înainte. Iar în ceea ce privește aspectele tehnice, ar trebui să lăsăm comisiile EMCO și jurii să o facă, nu e de competența noastră. Punctul meu de plecare este următorul. Constat că Comisia este întrucâtva prea optimistă. Pentru că e adevărat că există piedici în uh, domeniul dreptului contractelor în diverse state membre, dar nu cred că eliminarea acestor piedici ar uh, duce la, uh, la beneficiile scontate de comisie. Cred că uh, comisia e prea optimistă și exagerată, dar e clar că până la urmă trebuie să eliminăm toate aceste și toate aceste obstacole și ne-am dorit ca această abordare să genereze cât mai multe locuri de muncă. Deci orice obstacol, orice piedică eliminată sunt uh, un pas în direcția cea bună, chiar dacă, bineînțeles, că nu trebuie să avem uh, așteptări disproporționate în acest sens. Trebuie să fim extrem de prudenți. Trebuie să uh, uh, punem lucrurile în context. Uh, costul acestui nou regim alternativ nu trebuie să uh, fie mai mare decât costul aferent diversității actuale. Agenții economici uh, care trebuie să opteze pentru acest sistem trebuie să fie convinși de utilitatea lui, care, repet, că este opțional și dacă nu, ar rămâne pur și simplu o uh, dorință frumoasă. În legătură cu costul sistemului, trebuie să facem evaluare a uh, costului sistemelor actuale. Știți că o nouă directivă cu privire la drepturile consumatorilor a fost adoptată anul trecut, a fost transpusă deci în legislația națională și până în Uh, deci uh, uh, data limită este 13 iunie 2014, după alegerile europene. Deci, cred că trebuie să ținem cont de acest termen limită înainte de a ne pronunța, dar, din păcate, nu va fi posibil. Mai există două propuneri de lege cu privire la regulamentul extra, deci soluționarea uh, litigilor și uh, soluționarea uh, litigilor online. E vorba de aspecte care încă sunt pendinte. De asemenea, de asemenea mai avem și regulamentul Roma 1, care teatrează dreptul privat. Și în acest regulament se stipulează că în 2013 se trebuiască să facem o evaluare a articolului 6. Articolul 6 din regulament reglementează dreptul care se aplică contractelor uh, pentru consumatori. Și dacă părțile contractante optează pentru un anumit tip de drept, atunci dreptul din statul consumatorului se aplică cu condiția ca el să ofere o protecție juridică sporită consumatorului. Iată un principiu din directiva privind drepturile consumatorilor. Cum putem să evaluăm această, uh, această, această dispoziție și cum să o analizăm? Și aici, iată, e un salt necunoscut. Nu știu cum uh, articolul 6 din regulamentul Roma 1 va acționa în contextul acestui regulament specific și este foarte important pentru că de răspunsul uh, la, acest, la această întrebare uh, depinde dacă acest text vine cu plus valoare sau nu. Iar în ceea ce privește caracterul facultativ al acestui sistem, adesea când vorbim despre dreptul consumatorilor, ne-am dorit să avem o armonizare de plină. De altfel, acesta este punctul de plecare al atitudinii noastre. În acest caz, nu. Nici în uh, Parlamentul European, nici asociațiile de apărare a drepturilor consumatorilor nu sunt pentru această abordare. Și de aceea cred că sistemul opțional este soluția cea mai bună dintre toate soluțiile posibile faptul că am inclus și uh, uh, contractele B2B e foarte bine pentru că e vorba de contracte între comercianți, uh, de ag- între agenți economici. IMM-urile care sunt întreprinse între, uh, între consumatori și societăți foarte mari. Deci, dacă nu asigurăm o protecție juridică în relațiile acestor IMM-uri cu marile societăți, ele uh, vor avea de pierdut pentru că nu sunt suficient de bine apărate și nu ar fi drept. Să nu uităm că IMM-urile trebuie să uh, beneficieze de acest, aceleași, uh, aceleași reguli uh, uh, pe care le invocăm și în ce privește protecția consumatorilor și ele trebuie să fie ocrotite. Deci abordarea B2B este cea mai bună și susțin uh, pe deplin Comisia în această opțiune. Mai există însă și alte uh, probleme care trebuie soluționate. Părți foarte importante din dreptul contractelor nu sunt uh, acoperite. Nu noi trebuie să umplem aceste găuri, ci Comisia Jurii. Însă putem să ne punem întrebări dacă aceste tipuri de drept nu pot să fie reglementate. Într-adevăr, valoarea adăugată a acestei propuneri este să garanteze o mai mare uh, securitate juridică. Cu alte cuvinte, dacă optăm pentru acest text, deci dacă optăm pentru un tip de drept secundar, uh, trebuie să ne asigurăm că cei care optează pentru acest sistem opțional, sistemul opt-in, nu vor avea de-a face cu o adevărată sită juridică plină de găuri și de viduri. Deci trebuie ca operațiunile transfrontaliere să se facă în mod, uh, deci să fie uh, însoțite de uh, securitate juridică. Dacă un agent economic consideră că aspecte foarte importante nu sunt acoperite, nu o să opteze pentru acest sistem, deci acest sistem nu va avea valoare adăugată și rămâne, va rămâne doar o, o dorință frumoasă. La considerentul 27, lucrurile nu sunt încă soluționate și ar trebui să le rezolvăm. În rest, însă, se exclud și serviciile financiare. Am solicitat acest lucru în Cartea Verde și cu ocazia consultărilor anterioare. Cred că va trebui să, uh, prin amendamente, să uh, motivăm această excludere. Ar trebui de asemenea să mai abordăm două aspecte. În primul rând, contractul tip european, pe care ni-l dorim foarte mult. Să nu uităm că cei care vor uh, aplica acest sistem, mai ales asociațiile interprofesionale, asociațiile de protecție a consumatorilor trebuie să opteze pentru contracte tip. Asociațiile de protecție a consumatorilor trebuie să explice acest nou sistem consumatorilor. Am uitat să precizez. Deci e nevoie de un contract tip uh, aceleași care să poată fi folosite de către consumator dacă doresc și care să le confere securitate juridică. Deci Comisia, împreună cu reprezentanții asociațiilor de protecție a consumatorilor, ar trebui să producă aceste contracte tip. Deci comercianți, uh, agenții economici și consumatorii. Uh, E vorba de aspecte juridice foarte complexe pe care le uh, avoltăm și Comisia ar trebui de asemenea să pună la dispoziția părților uh, interesate cursuri de formare pentru a ajuta, de exemplu, ONG-urile să aplice acest sistem pentru ca toată lumea să beneficieze de explicații și să aplice acest sistem uh, infailibil din punct de vedere juridic. În ce privește chestiuni, anumite considerente juridice, ar trebui să uh, mai așteptăm puțin. De exemplu, articolul 6, alineatul 2 din regulamentul Roma 1 și legătura cu acest nou sistem de drept uh, al contractelor. Există aici încă două aspecte neclare. Uh, e, mă, articolele 8 și 9 din regulament care sunt foarte vagi ce se va întâmpla atunci când consumatorul nu va înțelege prevederile din acest nou sistem care va fi dreptul care se va aplica, care vor fi posibilitățile de apel pe care consumatorul le are la dispoziție, Iată aspecte care trebuie să fie detaliate. Îmi cer scuze, domnule președinte, pentru că e vorba de chestiuni tehnice, dar e o chestiune juridică foarte importantă Uh, a, sper că am fost destul de clară, sper că raportorii din umbră să fie de acord cu mine, să ne limităm doar la impactul economic și că nu ar trebui să ne, aspe- ne referim la aspectele juridice foarte complexe ale acestui dasar, chiar dacă e vorba de, un, uh, de aspecte pasionante pentru uh, juriștii experți. Nu e cazul nostru, în orice caz, aștept reacțiile, observațiile, remarcele raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult! Începem cu raportorii din umbră. Domnul Hognoc are cuvântul dacă dorește să spune ceva în locul domnului Preseda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o analogie cu ce am făcut pe marginea raportului referitor la regimul fiscal comun pe, so, pentru societățile mamă și filiale, noi am depus atunci un amendament care propune introducerea unui prag minim de impunere pentru a beneficia de scutire și, pe de altă parte, pentru ca Da, chiar am avut impresia, nu am înțeles de ce mi se dă cuvântul. Da, m-am gândit că e un pic cam repede. Da, da, bun. Credeam că am trecut deja la punctul următor. Da, am avut impresia că nu e, uh, nu e domeniul meu de competență. E un proiect de aviz. Bine, pe această temă n-am primit nimic. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că nu v-am spus că vorbim despre proiectul de aviz. E vina mea. Intervenție fără microfon din sală. Dragi colegi, aș dori și eu să fac câteva observații. În primul rând, cu toții ne amintim că Mario Monti a avut, uh, a întocmit un raport uh, pentru Comisia IMPO cu privire la funcționarea pieței interne, în care spunea că potențialul de creștere uh, în legătură cu finalizarea pieței unice și înlesnirea activităților pe această piață unică, deci potențialul nu a fost încă epuizat. Iată, avem de-a face aici cu acest sistem opțional, facultativ, care se adaugă dispozitivelor în vigoare la nivel național. Astfel, sunt, piața internă ar putea fi mai bine folosită decât în prezent. Deci, evident, salutăm acest, uh, această propunere și sper ca ea să se uh, aplice cât mai repede cu putință. În legătură cu viabilitatea acestui proiect, trebuie să amintim că nu depinde de noi, ci de întreprinderi, de societăți, de IMM-uri, apoi și de consumatori. Ei vor uh, decide dacă vor sau nu să folosească acest uh, dispozitiv. Dar e adevărat că tranzacțiile comerciale online sunt uh, tot mai numeroase și uh, pentru o întreprindere mijlocie trebuie să recunoaștem că nu e ușor Uh, să aibă astfel de tranzacții comerciale în afara granițelor, uh, pentru că trebuie să respecte uh, dispoziții juridice suplimentare care duc și la costuri suplimentare. Și deci dacă am avea uh, un sistem facultativ, opțional, transfrontalier, ar fi într-adevăr uh, în folosul operatorilor. Aș dori să spun însă că la început ar trebui să facem, uh, să organizăm uh, seminarii, cursuri de pregătire și ar trebui ca și Comisia să depună eforturile necesare. Nu putem să delegăm totul uh, unor uh, organizații sau asociații pentru drepturile consumatorilor. Trebuie ca aici, la Bruxelles, să se acționeze pentru că acest dispozitiv să poată fi aplicat peste tot. Într-adevăr, ne-am dorit ca acest dispozitiv să fie infailibil din punct de vedere juridic și ca acest sistem să nu fie folosit uh, în mod diferit de la un stat membru la altul. S-a vorbit uh, de un termen de șapte ani în raport. Comisia a propus un termen de cinci ani înainte de revizuire. În orice caz, sunt chestiuni juridice care cu siguranță vor apărea în practică, pe care noi încă nu le-am anticipat și va trebui să găsim soluții la aceste probleme. De aceea, eu nu sunt pe deplin convins că pre, uh, prelungirea termenului la șapte ani uh, e de bun augur. Nu știu dacă trebuie să așteptăm chiar șapte ani, să vedem dacă trebuie să mai facem uh, modificări pentru că cred că mergem un pic prea mult în, în timp și ar trebui să evităm o astfel de irosire de timp. Deci, pe ansamblu, salut această propunere. Sunt de acord cu ce a spus doamna Tyson. Haideți să fim vigilenți, să fim prudenți în ce privește evaluarea uh, utilității astfel, unei astfel de, de propuneri dacă credem că va costa doar 27 de miliarde, cred că ne grăbim puțin. Mulțumesc acum domnul Gigold. No comment at that stage from Niciun comentariu din partea noastră. Domnul Kamal, din partea dânsului, da, eu sunt uh, domnul Kamal astăzi, dacă îmi permiteți. Și deci, prin gura mea, ascultați exact spusele lui. Aș dori să subliniez că ECR-ul subliniază și sprijină tot ce înseamnă simplificarea pieței unice, care este un succes adevărat al Uniunii Europene și care trebuie să fie extinsă cât mai mult posibil. Însă nu știu cum propunerea de față va reuși acest lucru, atât pentru consumatori cât și pentru organizațiile interprofesionale nu știm în ce măsură această nouă reglementare va fi bună. Nu știm dacă s-a uh, procedat la un studiu de impact satisfăcător din partea Comisiei. Nu știm ce fel de metodologie s-a, făcut. Tot domnul Camal vorbește acum. Așa că mă întreb în ce măsură îmbunătățirile propuse sunt într-adevăr de dorit. Sunt ele oare uh, bune. Situația este următoarea, și anume că Comisia dorește să introducă această reglementare fără a ține seama de propriul studiu de impact. Și vreau să vă spun, tot din partea domnului Kamal, că este vorba de un document care este drag doamnei Reding și mai puțin un document solid și bun din punct de vedere juridic. Este un adevărat exemplu de lose-lose în loc de win-win și nu credem că acest gen de reglementare uh, va fi altceva decât o nouă povară administrativă și nici nu va fi bună uh, pentru consumatori. Iar domnul Kamal spune toate aceste lucruri direct din Londra. Mulțumesc foarte mult și vreau să vă întreb dacă cineva mai dorește să ia cuvântul în numele domnului Henden, tot raportor din umbră. Se pare că nu. Comisia, reprezentanți, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, câteva observații pe scurt. După ce a vorbit doamna Tyson, aș dori să reacționez la spusele dânsei. Având în vedere uh, competențele pe fond ale celorlalte două comisii, dânsa nu a vorbit foarte mult Însă, cât a vorbit, se vede foarte clar că a studiat cu multă atenție dosarul și a făcut temele. Într-adevăr, Comisia a recunoscut întotdeauna că există alte obstacole în calea pieței unice decât cele care uh, vor fi uh, eliminate prin intermediul acestei reglementări privind vânzare. Însă, și aceste obstacole de față sunt la fel de importante și chiar mai importantă decât alte obstacole identificate, cum ar fi limba, distanța geografică sau diversitatea culturală care poate să intervină în cadrul uh, practicilor și schimburilor comerciale. Comisia nu dorește să armonizeze totul. Nu poți să armonizezi geografia, nu poți să armonizezi limbile. Noi dorim mai mult să armonizăm lucrurile de punctul de vedere al consumatorului și Aici, de aici vine propunerea de față. Mai ales în ce privește uh, reglementarea sau rezolvarea litigiilor online și clasică. Iată de ce am prevăzut un pachet cu toate aceste reglementări care să fie în beneficiul atât al operatorilor cât și al consumatorilor care Uh, practică tranzacții comerciale transfrontaliere. Doamna Tyson s-a bucurat de faptul că mm, propunerea comisiei nu ia, uh, nu ia în calcul decât în parte problema IMM-urilor. Noi am făcut acest lucru în mod uh, voit. De ce? Deoarece situația IMM-urilor este următoarea și anume, într-adevăr, 98% dintre întreprinderile europene sunt IMM-uri și 92 sunt foarte mici numite uh, întreprinderi sau firme. Și am făcut următorul calcul. Pentru exporturile transfrontaliere putem să grevăm de 10 milioane de euro sumele uh, cheltuite Uh, pentru aspectele tehnice și încă alte multe milioane când vine vorba de tranzacțiile electronice. Uneori chiar o șeptime din bugetul acestor foarte mici firme este mâncat de aceste aspecte contractuale în cazul uh, tranzacțiilor transfrontaliere. Deci se ajunge la niște sume extrem de mari pentru aceste firme ceea ce este absolut insuportabil. Noi dorim ca aceste firme, mici și foarte mici, să poată să exporte. Însă, obstacolele sunt mari. Ele nu pot să facă aceste exporturi acolo unde și-ar dori. Și apoi, de ce să alegem uh, modelul uh, B2B și de ce să rămânem în zona IMM-urilor? Din ce cauză? Pentru că problemele sunt foarte mari pentru aceste IMM-uri. Firmele mari au servicii juridice, serviciu clientelă și așa mai departe, tot felul de experți pe care îi angajează. Pot fi conciliați atunci când, atunci când doresc, pentru, cât pentru IMM-uri este mult mai greu, pentru că a angaja un, uh, un avocat uh, sau, în fine, un, uh, o persoană specializată în drept este mult mai scump din punct de vedere al, deci, al acestor lucruri. Problema este în ce măsură putem să reglementăm uh, lucrurile, pentru că nu putem să legiferăm pe plan național și atunci ne-am limitat la aspectul transfrontalier. Pentru că acolo am identificat probleme și acolo știm că putem să acționăm. Deci, în tot ce înseamnă tranzacțiile transfrontaliere. Deosebire de ce a spus uh, domnul Kamal nu zic eu că este un proiect foarte drag doamnei Reding neapărat și că ține cu tot uh, prețul la el, ci nu, este vorba de un proiect de lege uh, absolut uh, pozitiv și toată lumea va avea de câștigat și nu de pierdut, așa cum s-a făcut aluzia aici. E vorba de un instrument care, din potrivă, va permite firmelor, întreprinderilor să reducă costurile tranzacționale și să poată să exporte mai mult în Uniunea Europeană. Uh, pe baza unui contract unic, pe baza unei platforme uh, online unice și asta pentru toți consumatorii produce mai multe posibilități de a alege și costuri mai mici. Am făcut niște sondaje în acest sens. De exemplu, am ales 100 de produse preferate de consumatorii noștri, le-am cerut opinia și le-am întrebat ă, dacă aceste produse sunt sau nu disponibile pe piața națională ă, online. Ă, în Cipru, de exemplu, 95% dintre produsele acestea nici nu există în Cipru. Bine, e vorba de o insulă și atunci foarte multe produse trebuie să fie cumpărate din exterior. Dar dacă vă uitați la țări asemănătoare din punct de vedere al PIB-ului, deci asemănătoare deci cu Cipru, au cam aceeași situație, adică până la jumătate din produsele disponibile pe piața lor, uh, de fapt nu sunt pe piața lor, ci pe piața altora, pe piața, sau pe plan electronic, deci pe internet. Și atunci reducerea costurilor este ceva real. Și protecția consumatorului este sporită. Mai mult chiar decât uh, ceea ce este prevăzut în achiul comunitar sau ceea ce este prevăzut în legislația națională. Aș reveni la cele spuse de doamna Tyson asupra considerentului 27. Acele derogări sau excepții, scutiri. Noi considerăm că sectorul, zicem, dreptului sau juridic nu trebuie să apară aici, iar apoi mă scuzați, uh, sectorul uh, protecției drepturilor nu trebuie să apară aici și nici sectorul protecției minorilor. Lucrurile acestea țin mult de subsidiaritate. Pe de altă parte, uh, într-adevăr, uh, aveți dreptate, Comisia va trebui să continue să analizeze situația. Apoi, vom Uh, urmări în continuare și dosarul privitor la formare, la training, așa cum ne-a sugerat și doamna Thyssen. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a ne întoarce la doamna raportor, aș dori să vă întreb dacă mai sunt alți deputați care doresc să ia cuvântul. Dacă nu, atunci dau cuvântul doamnei Tyson. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succintă. Uh, în primul rând vreau să mulțumesc celor care s-au exprimat și aș dori să mulțumesc și comisiei. Este prima dată când discutăm acest subiect. Aștept amendamentele și sugestiile coleg colegilor. Atunci când ele vor uh, sosi, o să vedem în amănunt care sunt diferitele abordări, ce cred diferitele grupuri politice. Dar am câteva idei încă de pe acum în ceea ce privește calendarul Asta ca să nu ne trezim că nu uh, ținem pasul. Știți bine că Comisia IMCO prevede o serie de seminarii pe acest subiect, dorește să se gândească pe îndelete Comisia IMCO înainte de a face o alegere sau alta. Într-adevăr, consider că trebuie și noi să avem punctul nostru de vedere exprimat și ar fi păcat ca calendarul să ne împiedice să o facem. Aș zice amendamente în septembrie și apoi grup de lucru apoi, ca să vedem cum se exprimă toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, 17 iulie, amendamentele, evaluarea, analiza lor pe 19 septembrie și vot în comisie în octombrie. 18 octombrie. Acum, trecem la amendamentele care vizează amendamentele la raportul privitor la sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobând și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite. Îi dau cuvântul doamnei Ildico Gal-Pelț. Mulțumesc foarte mult! domnule președinte, o să fiu uh, foarte succintă și o să vorbesc despre amendamentele acestea și de munca pregătitoare. Am discutat cu uh, raportori din umbră, am lucrat foarte bine cu ei. Am primit uh, 18 amendamente foarte bune, constructive și majoritatea dintre acestea uh, acceptabile ca atare. Eu am așa o metodă de lucru pe care am aplicat-o amendamentelor și pe care aș dori să vă dezvălui. Pentru mine, cel mai important lucru a fost ca aceste amendamente să fie uh, armonizate cu directiva privind subsidiaritatea, adică societățile mamă și filiale, și uh, abordarea problemei dublei neimpuneri. Asta a fost unul dintre principiile care m-a ghidat. Pe de altă parte, nu am dorit să existe o scutire de taxă sau de impozit fără justificare și, în sfârșit, de asemenea, m-a interesat foarte mult clauza de revizuire și rolul Parlamentului. Majoritatea amendamentelor chiar s-au aplecat asupra acestor aspecte. Și cât privește întrebările care încă nu și-au primit răspunsul, am trimis un e-mail în această după masă membrilor și am și discutat uh, rapid subiectul, iar eu o să încerc să vin cu amendamente de compromis. Uh, o parte dintre amendamente vor rămâne în forma actuală. Aș dori să subliniez un lucru și vreau chiar să vă cer ajutorul. Mă refer la intrarea în vigoare a acestui, uh, acestei directive. Se vorbește despre anul 2015 și o revizuire în 2016. Amendamentul domnului Clintz încearcă să mute data în 2014, respectiv 2015. Nu știu dacă este posibil acest lucru și dacă ne putem pune de acord cu această situație. Eu aș putea să fiu de acord, însă am dubii cât privește uh, posibilitatea de a face acest lucru, pentru că cred că nu prea avem timp. Mai există un amendament care despre care nu am vorbit până acum, dar este ceva care trebuie discutat cu domnul Clintz, poate este o chestiune de traducere, este vorba de limba de raportare. Este vorba de ceva obligatoriu sau de doar de o recomandare? Amendamentul respectiv ar trebui să fie clarificat în acest sens. Iar în ceea ce privește directiva societatea mamă, filială, nu accept niciun amendament care ar putea să vină în contradicție cu această directivă. Sunt gata să discut și să iau întrebări. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Noc. Vă mulțumesc. Da, acum am nimerit-o. Vreau să vă spun sau vă spuneam mai devreme că, la fel cum am făcut și cu raportul Gigold, am depus un amendament care dorește, pe de-o parte, să introducă un, o rată minimă de impunere pentru a putea să beneficiezi de scutire și, pe de altă parte, pentru ca această scutire să nu poată să fie aplicată în cazul în care uh, instrumentul hibrid uh, ar duce la situație de dublă ne sau non-impunere, așa cum ați spus. Aceste dispoziții sunt absolut necesare pentru a ne asigura că modificarea acestei directive nu va duce la o scutire totală de uh, impozit, uh, de dobândă și de redevență. Tot așa, am dorit să stabilim acele praguri de participare, plecând de la care o societate este considerată ca fiind asociată alteia. În directiva 2003-49 se spune 25% în loc de 10%. Comisia, în propunerea sa, vine cu alte cifre și asta ar putea să ducă la efecte nedorite, cum ar fi uh, o devaluare eronată uh, um, și asta din perspectiva monedei de schimb uh, și arate de schimb între două state membre. Așadar, noi dorim să avem uh, cifrele propuse din directiva societate mamă filială, dar aici nu e vorba de filiale, relația între filiale, ci doar de o participare sau intrare la capital, directă sau indirectă. De asemenea, am dorit să stabilim mai bine ce înseamnă uh, entitate stabilă, referindu-ne la directiva care vizează impozitul pe uh, întreprinderi, pe societăți. Asta tot așa de dragul coerenței. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Glintz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nu am mare lucru de adăugat. Doamna raportor a făcut deja un tur de orizont al amendamentelor mele, a vorbit despre modificarea termenelor sau mai bine avansarea acestora. Aici ne dorim, deci, se pre preconizează 31 decembrie 2014, ini 14, inițial uh, se vorbea despre 2012, poate ar fi bine să ne să avem uh, o intrare în vigoare chiar pe 1 ianuarie 2013. Pe când directiva, textul inițial vorbește despre 2015-2016. Bine, aici nu este vorba numai de relația cu Consiliul. E vorba și de rolul nostru al Parlamentului. În aprilie 2012 am avut o rezoluție legată de lupta împotriva evaziunii fiscale, etc. Nu văd de ce să apară aici o astfel de trimitere. E vorba mai degrabă de ceva legat de dubla impunere deci raportul de față, și nu cred că are de-a face cu frauda. În ceea ce privește limbajul Extensible Business Reporting Language. Acesta este un limbaj care ar trebui să fie obligatoriu, după părerea mea. Și aceasta pe tot cuprinsul Uniunii Europene. I-aș dori să avem acest limbaj folosit în toată Uniunea Europeană. Asta ar ușura foarte mult uh, sarcina fiscului, mai ales când vine vorba de activități și tranzacții transfrontaliere și pentru a putea ușura compararea diferitelor situații, deci pentru simplificare uh, și pentru a uh, nu mai fi atât de birocratici. Mulțumesc! Mulțumesc. Am senzația că, în general, suntem cu toții de acord asupra principalelor aspecte. Vreau să spun un lucru. Sunt de acord cu amendamentele colegilor, dar îmi pun întrebarea dacă la amendamentul 16 dacă este posibil să ne referim la o directivă care de fapt încă nu a fost, să uh, zicem, bătută în cuie sau adoptată. adoptată. Putem moare să formulăm lucrurile altfel, pentru că acest amendament să poată să rămână în picioare. Și asta pentru a fi coerenți și consecvenți față de directiva societate mamă filială. Așadar, cred că putem să facem o trimitere în text în momentul sau numai în momentul în care ați plătit 70% uh, din rata medie oficială a impozitilor pe profit, etc. Uh, de fapt, uh, la început acest lucru nu era Uh, nu, nu a fost menționat, dar am discutat cu oamenii și i-am spus, da, aveți dreptate, de aceea am depus acest amendament legat de cei 70%. Mulți invoc aici uh, argumentul legat de uh, faptul că cele două directive nu trebuie să se bată cap în cap, dar asta nu cred că trebuie să elimine un, un, o idee de tipul celei prezente în amendamentul meu pentru că e vorba de o practică care apare în directiva așezată mamă-filială, și anume uh, uh, evitarea impozitării într-un mod cât se poate de agresiv. Ce privește domnul, ce a spus domnul Clint, vreau să uh, dau dreptate domnului raportor, e vorba de acele instrumente hibride. Sunt total de acord cu doamna raportor, deci e vorba de instrumentele uh, hibride de participare între două țări. Toate aceste lucruri uh, sunt foarte confuze pentru că într-o țară unele lucruri se numesc uh, impozite, în alte țări se numesc dobânzi, redevență, deci avem uh, tot felul de noțiuni diferite. E important ca lucrurile să fie cumva clarificate. Și e bine totuși că Comisia vine cu această propunere și mai ales că se ocupă de problema dublei neimpuneri. Comunicarea Comisiei a fost publicată, deci pe acest subiect, și se pare că atunci când uh, atunci când a, uh, acest lucru este posibil între două țări, nu poți să te prevalezi de directiva respectivă. Deci eu cred că vom obține rezultate bune până la urmă cu această, acest raport însă cred că ar trebui ca impactul economic să fie evaluat mai bine. Sunt două aspecte. Trebuie să ne întrebăm, în primul rând, dacă anumite firme pot să invoce această dublă neimpunere și putem să întrebăm de asemenea din punct de vedere al țărilor dacă anumite țări au dreptul să uh, taxeze sau să impoziteze în anumite situații. E o problemă de legitimitate până la urmă. Nu cred că putem să tolerăm situația de blocaj actuală pe care o constatăm la Consiliu. Am auzit intervenția doamnei ministru din Danemarca, care ne-a spus cam cum stau lucrurile la Consiliu, să, să sperăm că Consiliul va lua mai în serios toate aceste lucruri și pentru că e vorba până la urmă de ceva pe termen lung. Mulțumesc foarte mult, domnule Gigold. Domnul Străice, care cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Well, I... Mulțumesc, domnule președinte. Almost nothing to add because... N-am aproape nimic de adăugat. Mulțumesc, doamne Gal, pentru încercările de a negocia un compromis. Eu am uh, înaintat amendamente privind uh, formularea tehnică, vorba de frauda și evaziunea fiscală iar comentariile mele sunt uh, subcinte. Bineînțeles, nu putem sprijini sugestiile privind încercările de a armoniza uh, rata de impozitare sau uh, înlocuirea acestora printr-o rată armonizată europeană, însă nu vreau să vorbesc în detaliu despre toate acestea. Cel puțin nu acum. Deci nu am nimic de adăugat. Vă mulțumesc. Thank you. Um, Mr. Clute. Uh, yeah. Clute. Mulțumesc foarte mult. Dar fiindcă sunt uh, ultimul, știți cum se întâmplă. Cei de, care sunt uh, ultimii nu prea mai au mult de spus, de, deja s-au spus aproape toate lucrurile esențiale. Avem o piață internă. Vorbim despre evitarea dublei neimpuneri. Da, cred că așa ar trebui să facem. Există regimuri diferite și știm că tocmai asta duce la apariția fraudei și evaziunii fiscale. De aceea mă bucur să văd că doamna raportor prevede, propune o serie de măsuri pentru a combate frauda și evaziunea fiscală. E ceva foarte logic și de altfel eu am înaintat mai multe amendamente în această privință. Aș vrea de asemenea să mă refer la ratele minime de impozitare. Și o ultimă observație, reluând ceea ce spunea domnul Clintz. E vorba de mm, acel format Extensible Business Reporting Language. Domnul Clins propunea ca acest format să fie obligatoriu pentru toată lumea. Eu cred că ar trebui să citim puțin mai multe în legătură cu aceste rapoarte. Eu înțeleg că sunt uh, obligatorii, că ar trebui să aibă un anumit format, un anumit model, să fie niște rapoarte standardizate, însă aș vrea mai multe informații. Acum din partea Comisiei. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei Calpels, pentru munca dumneavoastră și pentru amendamentele de compromis pe care le va înainta. Noi înțelegem propunerile făcute de statele membre în legătură cu modul în care trebuie combătută, combătută evaziunea fiscală și frauda fiscală. Înțeleg de asemenea și ce se spunea în rezoluția din 19 februarie, tocmai pentru a combate aceste două fenomene. Deci era destul de asemănător și cu textul din amendamentele de astăzi. Referitor la rata minimă de impozitare, Comisia are o poziție oficială de care am ținut cont atunci când am reformat directiva privind societățile mamă și filialele. E vorba de o rată de 7, dacă vorbim de 70%, multe state ar rămâne Uh, sub asta, deci vorbim de 17,5%. Șase state, Irlanda, Cipru, Bulgaria, Lituania și Germania, ar rămâne, pe, ar rămâne sub această limită. Și toate țările care și au sediul social în aceste țări ar fi excluse de la uh, directiva respectivă și nu ar putea profita de pe urma ei cât despre restul punctelor. Evitarea dublei neimpozitări. Aș vrea ca acest lucru să se aplice mai ales instrumentelor și societăților uh, și entităților hibride. vorbind, când vorbim despre dubla neimpozitare. Da, e un obiectiv nobil, însă ar trebui să vedem dacă această directivă poate să ne ajute, dat fiindcă e vorba de foarte puține întreprinderi, sau ar putea fi o măsură uh, politică pentru toate întreprinderile comunitare. De asemenea, împărtășim îngrijorările domnului Giggold privind uh, posibilitatea de a recurge la o regulă care încă nu a intrat în vigoare. Da, domnul Clinț a vorbit de asemenea și de raportarea întreprinderilor. Vom examina această propunere, vom uh, înlocui toate acestea în răspunsul oficial pe care îl vom da ulterior. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru spiritul de colaborare cu care ați făcut acest raport, doamnă raportor. Mai dorește să intervină vreun eurodeputat? Dacă nu, îi dau cuvântul din nou doamnei Galpelț. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și contribuții, mulțumesc și comisiei pentru lămuririle aduse. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți cu acest, la acest raport. Nu ar trebui să depășim sfera de aplicare. Deci să nu încercăm să găsim soluții pentru niște lucruri care n-au nimic, care n-au ceva direct de a face cu acest subiect. Ar fi periculos. Pe de altă parte, cred că ar trebui să ne ocupăm de toate domeniile de impozitare, toate chestiunile de impozitare care țin de subiectul acestui raport. De aceea m-am referit la rezoluția din luna aprilie, deoarece la punctul 8 e vorba de acest raport, e vorba de asemenea de directiva privind compania mamă și filialele și am considerat că s-ar cuveni ca textul din această directivă să, textul din acest document să fie inclus aici. Referitor la amendamentul domnului Clute, amendamentul 5, E vorba de concepte. Eu cred că ar trebui să analizăm uh, îndeaproape ce se propune. Pe de, altă, pe de altă parte, sunt de acord cu domnul Gigol. Vorbim de o regulă care, de o lege care încă nu a fost adoptată și care nici nu va fi obligatorie. De aceea, dacă am face trimitere la o lege care nu este obligatorie pentru toată lumea, nu e o idee prea bună, deci ar trebui să reconsiderăm această posibilitate. Referitor la rata, mina, rata minimă a impozitării profitului întreprinderilor care trebuie fixată la 25%. Da, aici e vorba de deciziile care trebuie luate și mărturisesc că nu, e acela, nu avem aici același principiu călăuzitor ca și la directiva privind uh, companiile mamă și filialele. Deci trebuie să vedem dacă e o, o schimbare pozitivă sau negativă, deci schimbarea pragului de la 10 la 25%. Așa cum a spus și domnul Clintz, toate amendamentele care ne ajută să standardizăm, să armonizăm și să facem comparații sunt binevenite. Eu sunt economistă și întotdeauna am vrut să am la dispoziție date uh, care pot fi comparate, date de la statele membre. Trebuie să vedem lucrurile foarte clar. Acest uh, format nu este obligatoriu pentru toată lumea, deci e vorba de acel Extensible Business Reporting Language. Aici nu avem un text foarte bine, foarte bine structurat. Intrarea în vigoare va fi în decembrie 2014, revizuirea în decembrie 2015, deci noi întrebăm dacă e adecvat sau nu pentru o intrare în vigoare de plină. Sunt de acord că trebuie să avem o formulă care să ne uh, permită să evaluăm lucrurile mai bine, să trebuie să știm dacă vom impune un format obligatoriu sau nu. În orice caz, vă mulțumesc pentru comentarii. Vom încerca să elaborăm și lista de vot. Îi mulțumesc și comisiei și, dacă nu mă înșel, votul va fi în septembrie, nu? Vă mulțumesc. Votul va fi pe 9 iulie și plenara în septembrie. Următoarea ședință a comisiei noastre e pe 2 iulie la Strasburg. Vă mulțumesc. Se încheie ședința. Ce plăcere să termini înainte. Ah!